Good morning. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Vă rog să luați loc. Fiți bineveniți la această audiere pe marginea Cartei pentru Drepturile Fundamentale ale Omului, pentru tratatul de la Lisabona și uh, perioada de după tratatul de la Lisabona. Stimați participanți la acest seminar, vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră și, în mod special, mulțumesc celor care se află alături de mine în prezidiu, în mod special uh, doamna comisar, vicepreședinte a comisiei, doamna Vivian Reding. Cea de-a doua parte a întâlnirii de astăzi va fi o ședință de lucru pe care o organizăm aici în Parlamentul European la inițiativa Comisiei Libe despre Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului și dezvoltarea unui uh, spațiu public uh, în Europa. Am uh, auzit ieri deja o serie întreagă de prezentări foarte interesante despre rolul cartei ca și cadru de referință pentru viitor și sarcinile legislative care ne revin nouă aici în Parlamentul European în baza tratatului de la Lisabona în mod special într-o perioadă atât de importantă pentru construcția europeană, protejarea drepturilor fundamentale, a demnității umane um, este foarte importantă și uh, trebuie să fie garantată și prin jurisprudența în interiorul Uniunii Europene și prin competențele judiciare ale statelor membre în cadrul acestui dialog interactiv pe care îl purtăm despre diversele uh, jurisdicții din Uniunea Europeană când este vorba despre aplicarea, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și cetățenilor din Uniunea Europeană. Astăzi vorbim despre spațiul de libertăți, securitate și justiție și o vom asculta pe doamna comisar uh, Reding, dar și puncte de vedere ale experților din domeniul legal și al reprezentanților societății civile, al ONG-urilor care își propun ca obiect respectarea drepturilor fundamentale. Cei care doresc să intervină în dezbatere sunt rugați să ridice mâna să ne semnalizeze dorința lor de intervenție, să își numească, să-și spună numele și uh, instituția, organizația uh, din care uh, provin. Și vă vom da cuvântul. Dar, deocamdată, dau cuvântul doamnei comisar Vivian Reding și după aceea veți avea ocazia să adresați întrebări doamnei comisar. Doamna Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am reușit uh, să avem un demers istoric pentru că acum avem o cartă care uh, trebuie aplicată, care este catalogul nostru pentru drepturi fundamentale. Iar acum, beneficiind de acest catalog, trebuie să-l punem în aplicare, iar Comisia vă prezintă o comunicare despre strategia de implementare a cartei. Obiectivele principale sunt să uh, Ă, facem drepturile care sunt înscrise în cartă a fi cât mai ă, eficiente pentru toți cetățenii care trăiesc în Uniunea Europeană. Accederea Uniunii Europene la Convenția pentru Drepturile Omului este ă, de asemenea un stimulent pentru o politică ambițioasă în domeniul drepturilor omului. Pentru că până dacă Uniunea Europeană are o atitudine exemplară în elaborarea ă, legislației și dacă statele membre au o atitudine exemplară în implementarea legislației Uniunii Europene, ă, vom respecta întru totul carta, iar carta se va afla în centrul acestei politici, va fi compasul acestei politici și a implementării drepturilor omului în timp real. În uh, Colegiul Comisiei, carta trebuie să ghideze activitatea tuturor serviciilor. Trebuie să vă amintesc că pe 3 mai to toți comisarii au făcut o declarație solemnă în fața Curții Europene de Justiție, angajându-se să respecte carta în îndeplinirea atribuțiilor lor. Pot să vă dau câteva exemple. Securitatea, de pildă, este un domeniu în care trebuie să ne demonstrăm angajamentul nostru vis-a-vis -vis de cartă în practică. Politicile de securitate, drepturile fundamentale trebuie tot timpul să meargă mână în mână. Iar cu cât sunt mai ferme garantiile garanțiile Uniunii Europene și statelor membre de a respecta drepturile fundamentale, cu atât mai mari vor fi șansele Uniunii Europene să facă progrese în combaterea terorismului și crimei organizate. De altfel, aceste lucruri figurează explicit în programul de la Stockholm. Activitățile antiteroriste trebuie să fie derulate prin respectarea în totalitate a drepturilor fundamentale. Cum vom proceda? Prima mea prioritate este să creez garanții că Uniunea, ă, când elaborează o legislație, va acționa ireproșabil și asta de la bun început, ă, atunci când pornim în elaborarea ă, actelor legislative. Comisia trebuie să garanteze o monitorizare sistematică a întregii activități um, cu referire la cartă în întreaga eh, metodologie specifică, astfel încât cultura drepturilor fundamentale să fie respectată întru totul. În faza de explorare a noilor inițiative, documentele consultative ale Comisiei vor trebui să verifice modul în care drepturile fundamentale sunt uh, uh, respectate în aceste inițiative pentru a avea contribuții indispensabile din acest punct de vedere în pregătirea noilor inițiative. Iar după aceea urmează să avem studii de impact asupra uh, drepturilor fundamentale în propunerile legislative. Dimensiunea drepturilor fundamentale trebuie să figureze în analizele de impact. Ele trebuie să identifice ce drepturi fundamentale ar putea fi afectate de noile reglementări și din acest punct de vedere să fie prezentate toate consecințele posibile, astfel încât opțiunile noastre să se poată orienta în urma lor. Trebuie, deci, aceste studii de impact să verifice interferența cu uh, eventuale drepturi fundamentale. Iar când spun acest lucru, vreau să spun că acest lucru nu trebuie să se întâmple doar la nivelul Comisiei. Bineînțeles că aceeași atitudine trebuie să existe în Consiliu, în dreptul penal dacă se dorește elaborarea unei propuneri. De obicei nu se făceau studii de impact de niciun fel uh, în faza incipientă, dar eu cred că acum Parlamentul trebuie să insiste ca ele să fie elaborate pentru a putea fi folosite după aceea și a vedea care pot fi consecințele asupra drepturilor fundamentale. Utilizarea cartei ca un fel de busolă uh, nu uh, va uh, exista doar în pregătirea noilor propuneri, ci de-a lungul întregului proces legislativ, astfel încât să creăm garanția că textul final, care va rezulta din aceste discuții, inclusiv cu Consiliul și Parlamentul, să se alinieze întru totul prevederilor cartei, pentru că aici există o responsabilitate colectivă a tuturor instituțiilor. Deci trebuie să creăm garanția ca acel compromis final între Comisie, Consiliu, Parlament să fie verificat dacă este conform cu prevederile cartei. Iar acest lucru de asemenea a fost reflectat de către Consiliul European în programul de la Stockholm. Trebuie să vedem ca atare la nivel interinstituțional cum se poate obține acest obiectiv, cum pot fi uh, Uh, formulate amendamentele, cum se pot găsi uh, formule de compromis complexe, astfel încât să nu fie încălcate drepturile fundamentale. Cred că toate aceste aspecte trebuie să fie examinate, iar experiența Comisiei Libe cu siguranță va fi utilă în acest domeniu. Și după cum am spus deja, toate uh, aceste abordări trebuie să fie valabile și pentru statele membre în toate inițiativele legislative, în cooperarea judiciară, în dreptul penal, în cooperarea uh, interpolițienească. Toate acțiunile trebuie să fie însoțite de asemenea studii de impact în ce privește uh, eventuala afectare a drepturilor fundamentale. Noi am pregătit un text, iar instituțiile au votat acest text. Textul trebuie acum să fie implementat în legislația UE și uh, achiul comunitar trebuie implementat de către statele membre. Comisia se va folosi de toate instrumentele de care dispune, astfel încât să existe o respectare în totalitate a cartei în legislația națională care transpune dreptul comunitar. Și uh, nu voi ezita să declanșez procedurile de infringement, de încălcare, dacă se va dovedi că este necesar. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, această sesiune a audierii cu participarea Agenției pentru Drepturile Fundamentale a reprezentanților lumii academice și a societății civile, este de asemenea o foarte bună ocazie să subliniem necesitatea de a ne informa mai bine în legătură cu situația la fața locului. Agenția poate juca un rol important furnizându-ne date comparabile, demne de încredere privind situația din cele 27 de state membre în domeniile în care Uniunea Europeană poate interveni. Societatea civilă și experții uh, au o bună imagine în legătură cu problemele care există la fața locului. Și de aceea trebuie să ne bazăm și pe colaborarea cu ei. Pentru a transforma în informații utile tot ceea ce obținem ca informații, Comisia va publica un raport anual privind aplicarea cartei, inclusiv de către instituțiile europene. Vom avea un raport de progrese privind implementarea cartei în domeniile în care Uniunea Europeană are competențe de a acționa. Trebuie să subliniez această idee. Și vom da exemple legate de impactul cartei în uh, intervențiile specifice ale Uniunii Europene. Acest raport anual bineînțeles că va permite și o dezbatere anuală în Parlamentul European privind această politică, dar și o dezbatere în Consiliu în legătură cu ceea ce s-a făcut și ceea ce trebuie să se mai facă. Spunând toate acestea, cu siguranță ați înțeles că nu este doar sarcina uh, responsabilei în cadrul Comisiei pentru Drepturile Fundamentale, ci este o datorie pentru toate instituțiile, toate autoritățile, toate părțile interesate care trebuie să își unească eforturile pentru ca această cartă să fie transpusă în practică. Această cartă nu este doar un eveniment instituțional, ci este o busolă pentru uh, fiecare instituție pentru tot ceea ce face fiecare stat membru concret în acest domeniu. Prin această cartă care are prevederi obligatorii din punct de vedere legal, noi am făcut un pas înainte în procesul de integrare europeană. Cu siguranță pot conta pe susținerea Parlamentului, Consiliului și statelor membri pentru a găsi cea mai bună cale pentru aplicarea acestei culturi pe care carta o va introduce în viața cotidiană. Thank you, Madam Commissioner. Now it's... Mulțumesc, doamnă comisar. Deschidem acum discuțiile câțiva membri ai comisiei uh, și-au manifestat dorința. Kinga Gal este prima care va interveni. Um, Vă mulțumesc. În calitate de raportor al Comisiei Libe pentru drepturile fundamentale, vă sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că am uh, organizat această audiere. Mă bucur de asemenea că a venit doamna comisar, dar și dumneavoastră, în ciuda faptului că nu vă simțiți foarte bine. Sunt de acord cu ce ați spus privitor la rolul comisiei. Comisia îi conferă puteri acestei carte, avem un uh, model juridic uh, obligatoriu și acum trebuie să vedem cum va funcționa. Această audiere de două zile și raportul meu au ca scop uh, clarificarea rolului pe care îl vor uh, juca instituțiile europene în punerea în aplicare a acestei carte. Va trebui să vedem uh, care sunt sarcinile fiecărei instituții și, de asemenea, să vedem cum își vor îndeplini această sarcină. Am creat mecanismele, acum a venit momentul să abordăm toate aceste teme așa cum se cuvine. Mă bucur de asemenea să aud că ați spus că nu uh, veți tolera nicio încălcare a acestei carte și că veți face tot posibilul pentru implementarea ei. De asemenea, să nu uităm rolul agențiilor care vor trebui să ne pună la dispoziție nouă legiuitorilor toate datele importante pentru a putea acționa. Și avem o întrebare. Când credeți că se va face acest calendar anual, acest program anual? E foarte important ca noi aici la Parlament să știm aceste lucruri. Și aș vrea să știu care sunt și implicațiile, ce se întâmplă atunci când sunt încălcate drepturile fundamentale. Doamnă comisar, dacă sunteți de acord, am putea uh, avea încă trei întrebări pentru ca dumneavoastră să răspundeți la toate împreună. Doamna Angelili, vă mulțumesc. Îi mulțumesc și doamnei Reding. Am o întrebare foarte scurtă. În mandatul anterior, Comisia Europeană a propus, după părerea mea, și a dat astfel dovadă de mult curaj, a propus o directivă privind drepturile minorilor. A fost prima oară când Comisia a abordat în mod global drepturile minorilor. Noi, la Parlamentul European, salutăm această acțiune De-a lungul anilor, în foarte multe dezbateri, uh, s-a spus că trebuie să așteptăm intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și să așteptăm mai ales această carta a drepturilor fundamentale, deoarece odată ce vom avea această cartă, vom avea și temeiul juridic la nivel uh, comunitar pentru a putea apăra drepturile minorilor. Acum eu nu aș vrea să mă refer la o problemă de fond, însă aș vrea să știu ca, ce credeți despre impactul legislativ asupra drepturilor minorilor după intrarea în vigoare a acestei carte. Domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Ă, mulțumim doamnei comisar pentru faptul că este cu noi aici și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Ă, sper că, așa cum o cunoaștem, ă, va duce la îndeplinire toate, toate ideile, toate angajamentele pe care și le-a asumat. Aș dori să pun și o întrebare, ținând cont de faptul că spațiul de libertate, securitate și justiție, în teorie, este un ideal în care, care va face ca cetățenii Uniunii Europene și Uniunea Europeană să devină o zonă comună unde toi vom putea beneficia de toate drepturile conform cartei drepturilor fundamentale. Eu a dori să o întreb pe doamna comisar cum gândete care vor fi căile practice prin care statele membre uh, vor fi obligate să asigure pentru toi cetăenii acest, respectarea acestor drepturi fundamentale care vor fi modalităile tiu eu coercitive, să le spunem așa, pe care Uniunea Europeană le, avea, le va avea la dispoziție pentru ca fiecare cetățean să fie apărat în fața abuzurilor. Știm bine că la ora actuală un cetățean european simplu poate să-și găsească dreptatea pe o cale foarte lungă și costisitoare. Vă mulțumesc. Thank you. Mrs. Botscourt. Doamna Botscourt voorzitter. Eh, ik wil allereerst de commissaris bedanken voor haar... Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc, eh, doamnă Reding, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o astăzi aici. Îmi face deosebită plăcere să văd cât de mult vă implicați în acest domeniu. Am acum o întrebare. Eu am oarecum impresia că se vor face foarte multe valori uh, analize comparative între teorie și practică. Asta pentru a putea veghea dacă drepturile sunt uh, respectate. Deci vor exista niște norme minime și maxime. Aș vrea să știu cum va acționa Comisia pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a acestor drepturi, nu doar prin uh, evaluarea lipsei uh, de încălcare sau Mă gândesc, de exemplu, la alte măsuri prin care uh, se poate vedea dacă aceste drepturi sunt într-adevăr puse în practică. Mă gândesc, de exemplu, la măsurile antidiscriminare. Consiliul, din păcate, pare să ezite. Deci cum putem face pentru ca și cei de la Consiliu să sprijine punerea în aplicare a drepturilor fundamentale? Mă gândesc de asemenea acum și la celelalte instituții extracomunitare, de exemplu la Consiliul Europei. Ce fel de contacte vom avea cu aceste instituții? Ieri am auzit în presă că se va înființa o comisie de anchetă privind abuzurile săvârșite împotriva copiilor de Biserica Catolică. Deci aș vrea să știu dacă se va implica și Comisia Europeană. E o temă foarte importantă pentru cetățenii noștri în multe state membre. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul, doamna Bauer? Yes, please. Köszönöm szépen. Én nagy örömmel látom. Mulțumesc foarte mult. M-am bucurat foarte mult că doamna comisar uh, se află astăzi în mijlocul nostru și aș dori să pun o întrebare cât se poate de concretă, pentru că și doamna comisar ne-a dat câteva exemple foarte concrete. Situația juridică actuală spune prevederile cartei privind drepturile fundamentale este obligatorie chiar în situațiile în care uh, uh, statele membre aplică dreptul comunitar. Există două principii antidiscriminatorii și două directive antidiscriminatorii. Ei bine, directiva actuală interzice discriminarea pe baze etnice, pe motive etnice dar nu interzice discriminarea uh, pe bază de uh, lingvistică, de limba pe care o folosești uh, uzual. Deci, directiva împotriva discriminării, dacă este aplicată într-un stat membru, va trebui pe viitor să Uh, respecte și utilizarea limbii materne pentru că ține practic de etnie. Mulțumesc foarte mult! Doamna Marie Cecil Renu, reprezentantă din partea unei organizații non-guvernamentale, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Articolul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale ne reamintește că demnitatea umană trebuie respectată și ocrotită. Însă, persoanele care trăiesc într-o situație de sărăcie extremă, toate drepturile lor le sunt încălcate, cele economice, sociale, culturale, bineînțeles, dar și drepturile civile și politice. Deci este o atingere profundă adusă asupra lor. Doamnă Reding, aș vrea să știu dacă veți uh, lansa uh, Um, lucrări pentru a aborda și această problemă a sărăciei extreme. Am auzit că aveți intenția să o faceți. Dumneavoastră vorbeați adineaori de o adevărată cultură a drepturilor. Da, cred că putem uh, dezvolta o cultură a combaterii sărăciei, axându-ne, bineînțeles, pe drepturile fundamentale. Vă mulțumesc. Doamnă Reding, aveți cuvântul. Uh, a Cal, întrebat, ne-a întrebat când uh, se va publica acest raport. Deci să vă răspund, vom avea două rapoarte. Unul o, va fi de fapt o comunicare în care vor fi prezentate politicile din domeniul drepturilor fundamentale în toate instituțiile comunitare. De asemenea, se va trece în revistă implementarea practică a acestor politici în statele membre. E vorba de abordarea teoretică. Ulterior, vom avea un raport anual mult mai concret deci se va face, se va întocmi la nivel o dată pe an pentru a vedea cum sunt uh, puse în aplicare aceste politici. Deci, din punct de vedere practic, să vedem dacă ele funcționează sau nu, să vedem ce anume trebuie corectat, să vedem situațiile în care rezultatele sunt pozitive și demne de urmat. Deci va fi punerea în aplicare a cartei din punct de vedere practic. Comunicarea se va face o singură dată, raportul va fi anual, așa cum indică și numele, iar anul acesta comunicarea și raportul anual se vor face împreună. Deci comunicarea va fi textul important anul acesta, deoarece raportul anual va acoperi practic o perioadă foarte scurtă de timp. Deci în 2011 raportul anual va fi uh, într-adevăr fundamental. Raportul uh, va fi publicat în toamnă, probabil la sfârșitul lunii octombrie. Deci, doamnă raportor, imediat ce vom ști data exactă, vă vom înștiința pentru ca și dumneavoastră să vă puteți pregăti uh, raportul. Doamnei Angelili, în legătură cu drepturile minorităților. Drepturile minorităților sunt prevăzute la articolul 2 din tratat și la articolul 21 din cartă. Vom avea foarte multe de făcut în această privință și permiteți-mi să vă spun că deoarece sunt uh, deja comisar de șapte luni, am primit aproximativ 600 de întrebări în legătură cu această temă. Deci vă puteți imagina că unii dintre colaboratorii mei nu fac decât să răspundă la aceste întrebări legate de drepturile minorităților. Eu am promis în fața Parlamentului European că vom crea un ghișeu unic în noua direcție generală, direcție generală care va fi înființată după 1 iulie, iar Parlamentul European își va avea Uh, și el va avea și el un ghișeu unic în legătură cu aceste drepturi ale minorităților. Domnule Enciu, m-ați întrebat cum putem controla, cum putem influența modul în care sunt implementate aceste drepturi la nivel de state membre. Aici vom avea nevoie de uh, acele evaluări, analize, să vedem ce se întâmplă în statele membre. După aceea, informațiile din aceste analize vor fi incluse în raportul anual. Cum vom uh, pune în aplicare noi, uh, ca instituție, Carta Fundamentală, cum va pune în aplicare Consiliul aceste drepturi și cum vor pune în aplicare statele membre aceste drepturi. Deci toate acestea trebuie văzute și dacă nu reușim să soluționăm problema pe această cale, atunci declarăm procedura de încălcare a dreptului comunitar. Doamnă Bauer, m-ați întrebat uh, în legătură cu evaluarea de impact. Comisia are o regulă. Fiecare propunere juridică înaintată de comisie este supusă unei analize de impact, în primul rând. Această analiză de impact se face de obicei la nivel de influență economică și socială a propunerii legislative respective. Nu există deocamdată o evaluare din perspectiva drepturilor fundamentale. În comunicarea pe care o vom face în toamnă, vom ă, introduce și această obligativitate a drepturilor fundamentale ca element ă, obișnuit în ă, cadrul procesului legislativ din Uniunea Europeană. Consiliul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 Și știți de asemenea că mă întâlnesc în mod regulat cu această instituție, cu Consiliul Europei pentru a discuta despre acest lucru. Bauer a pus o întrebare în legătură cu limba și are dreptate. În directivele împotriva discriminării nu se regăsește limba, însă se regăsește la articolul 21 din cartă. Acolo se interzice în mod explicit orice discriminare uh, pe temeiul limbii um, cetățenilor care fac parte din minoritățile naționale. Carta are un efect juridic obligatoriu este un act legislativ de o importanță majoră și va fi pusă în aplicare. Însă, statele membre vor lua deciziile în legătură cu politica lor uh, lingvistică internă, inclusiv în ceea ce privește limbile regionale și minoritare. Deocamdată nu avem nicio lege comunitară care să reglementeze utilizarea limbilor. Comisia va interveni doar dacă apar probleme legate de punerea în aplicare a legislației comunitare. Și în această privință a limbilor, aș vrea să vă reamintesc că avem Carta Consiliului European pentru Drepturile Regionale și Minoritare și avem de asemenea Convenția Cadru pentru Protecția minorităților naționale. Cred că acum uh, pot să răspund la ultima întrebare în legătură cu combaterea sărăciei. Comisia analizează această problemă. A făcut acest lucru în cadrul strategiei Europa 2020 și știu foarte bine că domnul Andor de la Afaceri Sociale elaborează acum o strategie pentru eradicarea sărăciei, inclusiv a sărăciei extreme. Acestea vor fi niște acțiuni concrete întreprinse în cadrul strategiei Europa 2020. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumim din inimă, deoarece știm că nu vă simțiți foarte bine în această dimineață, deci cu atât mai uh, importantă este prezența dumneavoastră aici. Acum trecem la următoarea intervenție. Ne luăm uh, între timp uh, la revedere de la doamna comisar, mulțumindu-i încă o dată pentru prezență. According to the Îi dăm cuvântul acum domnului Morten Kierum, directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair, Vice President Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei vicepreședinte Reding. Stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația de a lua parte la această audiere publică. Mi se pare un lucru foarte oportun, deoarece tratatul de la Lisabona este încă pe cale de a fi înțeles și este deci important ca acum să accentuăm problema drepturilor fundamentale. Să ne asigurăm că ele sunt cuprinse în, în toate activitățile Uniunii Europene să asigurăm uh, respectarea Cartei Fundamentale a Drepturilor este una dintre cele mai uh, importante sarcini pe care le avem. Un um, eurobarometru recent a arătat că 62% dintre cetățenii europeni cred că protecția drepturilor omului este una dintre valorile cele mai importante ce trebuie apărate de Parlamentul European. Așa că sunt uh, încântat să vă împărtășesc câteva dintre gândurile mele despre cum putem aplica această carte. Mai întâi, vreau să spun că drepturile pe care le avem pe hârtie trebuie să devină drepturi cunoscute. Uniunea Europeană poate să se mândrească cu această carte, cum a spus și vicepreședintele, deoarece este o carte simplă, clară și cuprinsătoare. Această carte este pentru noi europenii cam ceea ce sunt cele 10 amendamente pentru uh, alții. Este uh, o listă foarte modernă de drepturi, uh, include inclusiv drepturi de a treia generație și uh, chestiuni de dimensiune globală, precum uh, dreptul la un mediu curat. Este primul document uh, ce conține drepturile ale omului care prevede că protecția datelor este un drept de sine stătător și nu doar un drept adiacent. Trebuie să ne asigurăm că aceste drepturi pe care le avem pe hârtie devin drepturi în practică și drepturi cunoscute, pentru că ele nu sunt cunoscute de toată lumea sau uh, nu sunt accesibile tuturor și astfel tind să rămână ambiție și nu realitate. Acest lucru este valabil pentru fiecare drept consfinții de carte. Dar cred că este și mai evident atunci când vorbim despre dreptul de a nu fi discriminat. Avem dovezi care arată că gradul de conștientizare uh, al publicului cu privire la aceste drepturi este destul de scăzut. Ceea ce ne îngrijorează și mai tare este că gradul de conștientizare este și mai mic în rândul acelor grupuri care sunt și mai predispuse la discriminare, precum minoritățile etnice. Agenția noastră a făcut un studiu uh, la scară europeană, un studiu pe grupurile imigrante și minoritare și a descoperit că doar un sfert dintre respondenți știau că există legislație care interzice discriminarea pe bază etnice, uh, pe bază rasială, Discriminarea în ce privește găsirea unei locuințe, a unui loc de muncă, bunuri și servicii. Ei, toate acestea trebuie corelate cu un nivel scăzut de încredere în poliție și în celelalte instituții. Și 82% dintre cei care au fost victima unui act de discriminare în ultimele 12 luni nu au raportat acest incident unei, um, unui organ care garantează egalitatea drepturilor sau niciun altei autorități competente. Avem uh, o imagine uh, similară în raportul privind homofobia pe care agenția l-a înaintat Parlamentului anul trecut. În mod clar, dacă nu recunoaștem că uh, discriminarea este ilegală și dacă indivizii care suferă de pe urma ei nu raportează acest incident și nu uh, încearcă să obțină o reparație, făptuitorii scapă nepedepsiți și victimele rămân invizibile. Deci, ce trebuie să facem? Mai întâi, trebuie să ne asigurăm că fiecare persoană are acces la mecanisme efective de reparație în orice stat membru, oricând ar avea nevoie. În al doilea rând, trebuie să spunem mai mult, mai multe oamenilor, inclusiv celor care sunt vulnerabili sau marginalizați. Trebuie să le spunem uh, cui să se adreseze dacă drepturile sunt încălcate. Acest proces va fi unul lung și toată lumea, inclusiv Comisia, Parlamentul, guvernele, instanțele, societatea civilă, instituțiile pentru protecția drepturilor omului de la nivel național, toate trebuie să contribuie la acest proces. Însă punctul de plecare trebuie să fie întotdeauna cetățeanul. Este foarte important să comunicăm cetățenilor europeni despre cum pot să beneficieze de pe urma acestor noi instrumente și acestui cadru legislativ, iar acest lucru a fost recunoscut în programul de la Stockholm. Apoi, ca o a doua idee principală, drepturile fundamentale trebuie să fie în centrul procesului legislativ din Uniunea Europeană. Tratatul de la Lisabona cere ca uh, Uniunea să respecte drepturile fundamentale în toate domeniile sale. De exemplu, Uniunea trebuie să combată excluziunea și discriminarea în mod activ Uniunea Europeană va adera la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și la alte tratate pentru drepturile omului uh, de la nivel internațional, precum Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Trebuie să avem legi care să garanteze în mod clar drepturile omului. A fost foarte interesant să ascult strategia prezentată de doamna Reding și să aud care sunt pașii pe care intenționează să-i facă în procesul decizional. E foarte important. Dumnezeu a subliniat mai ales că trebuie să începem cu um, drepturile omului de la un nivel foarte de jos, chiar de la început, chiar din momentul uh, gândirii legislației. Ei bine, și Parlamentul are acum un regulament de procedură care este modificat pentru a, a fi conform cu propunerile legislative, pentru a fi conform cu Carta. Carta este acum obligatorie și uh, ar trebui să putem să apelăm cât mai mult la expertiza care există, pentru că noi avem expertiză și uh, se poate recurge la noi, se poate recurge la consultanță atunci când uh, se dorește dezvoltarea de politici și legislație nouă. Iar Uniunea Europeană are nevoie de un fel de bază de date, de dovezi pe care să se sprijine atunci când uh, formulează și îmbunătățește legi și politici europene care să-i protejeze pe oameni. Și în fine, vreau să spun că Punerea în aplicare a cartei trebuie să reprezinte un efort comun. Punerea în aplicare nu trebuie să reprezinte un efort uh, la nivel comunitar, ci trebuie să implice pe toată lumea, de la nivel comunitar, la nivel național, până la uh, omul de jos, la inspectorul școlar sau la uh, cel din sistemul sanitar. Dacă vrem să ne asigurăm că această cartă ne schimbă viața la nivel de zi cu zi, trebuie să implementăm cartea la nivel național. Pentru că această carte va reuși să aducă la viață dispozițiile sale. În 2009 s-au primit 16.000 de solicitări, 16.000 de reclamații la uh, Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg aceste uh, reclamații au fost împotriva statelor membre, împotriva tuturor celor 27. Deci cred că avem nevoie de un efort uh, pentru a reuși să îi ajutăm pe cei care se adresează acum direct uh, la Strasburg. Iar pentru acest lucru trebuie să lucrăm la nivel național. Însă, deocamdată, constatăm că organismele care garantează egalitatea, instituțiile ce apără drepturile omului la nivel național, autoritățile de protecție a datelor, adesea nu au suficiente resurse sau independență, nu au un mandat pentru a putea funcționa așa cum trebuie. Rolul consolidat al parlamentelor naționale, conform tratatului de la Lisabona, reprezintă oportunitate pentru a uh, accentua și mai mult uh, nevoia de a garanta drepturile omului. Și uh, poate că ar trebui să punem pe agenda dezbaterilor comune dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale o evaluare a problemelor uh, de drepturi fundamentale. Și această evaluare ar trebui să fie ceva um, regulat, ceva periodic. Există riscul ca rolul foarte important pe care îl joacă uh, societatea civilă și ONG-urile să fie uh, cumva diminuate din cauza constrângerilor bugetare. Noi trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că ele primesc un sprijin financiar continuu pentru a-și aduce contribuția cheie la protecția drepturilor omului în toate cele 27 state membre. Și un uh, element final pe care trebuie să-l amintim este nivelul local, deoarece autoritățile locale joacă un rol cheie ca furnizori de servicii. Au competențe în zone care afectează foarte mult uh, capacitatea oamenilor de a-și uh, realiza drepturile fundamentale. Trebuie să-i angajăm pe actorii regionali și locali în acest proiect comun de punere în aplicare a cartei și nu trebuie decât să ne uităm vis-a-vis -vis la Comitetul Regiunilor, acest comitet este foarte activ în acest efort de garantare a drepturilor. Toți acești actori diferiți au un rol cheie, dar avem nevoie de o coordonare mai bună, de complementaritate sporită, de dialog, dacă vrem să îmbunătățim acest proiect al guvernării comune. Dați-mi voie să rezum am uh, făcut un progres important în protecția drepturilor omului în Uniunea Europeană, însă nu trebuie să ne mulțumim cu atât. Dacă vrem ca drepturile fundamentale să devină o realitate pentru toată lumea, acum e momentul în care să dăm viața acestor noi instrumente și acestui nou cadru legislativ pe care îl avem la dispoziție. Sper că am reușit să vă dau câteva exemple despre cum putem progresa pe această cale și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim! Uh, văd că se semnalează niște intervenții în bloc referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție, așa că am să dau uh, direct cuvântul uh, domnului um, Gian Carab, care este următorul vorbitor pe listă, este reprezentantul regional pentru Europa al Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului. După care îl vom asculta pe domnul Stefano Rodota, care este profesor și membru al Convenției pentru redactarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii. După ce îi vom asculta pe uh, ambii, vom deschide discuția. Așadar, domnule Gerab, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați membrii Parlamentului European, vreau să mulțumesc Comisiei pentru invitația pe care mi-a adresat-o, a adresat-o biroului înaltului comisariat ONU pentru drepturile omului pentru a participa la această dezbatere privind impactul Cartei pentru drepturile fundamentale în dezvoltarea spațiului european de securitate și justiție. odată cu reglementările privind aplicarea Cartei Europene pentru Drepturile Fundamentale și prin înființarea Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale, statutul drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană a fost ridicat la un nivel fără precedent. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a transformat această carte în, uh, într-un document obligatoriu în statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce dovedește angajamentul Uniunii Europene de garantare a drepturilor socioeconomice, politice, culturale. Sunt reafirmate drepturi care fac parte și din uh, obligațiile pe care statele membre și le-au asumat și uh, care sunt uh, menționate pe larg în toate capitolele cartei. Carta este un pas înainte și din punct de vedere simbolic, dar și ca substanță, pentru că lărgește domeniul de aplicare al drepturilor socioeconomice și protecția uh, grupurilor vulnerabile, uh, de asemenea respectarea drepturilor generațiilor. Carta însă este limitată în impactul său în ce privește acțiunea în Uh, statele membre atunci când implementează legislația europeană. Tratatele uh, din care sunt parte statele naționale nu prevăd limitări. Uniunea Europeană ea însăși a devenit parte a tratatului uh, european, tratatului mondial privind dreptul persoanelor cu dizabilități interdependența uh, drepturilor care sunt prevăzute în cartă și a celor care sunt prevăzute în obligațiile pe care statele membre și le-au asumat în baza tratatelor internaționale trebuie să fie subliniată, pentru că uh, Carta va deveni uh, document de referință pentru legislația viitoare a Uniunii Europene, dar va trebui să fie aplicată aplicată în contextul unui cadru legislativ care este deja foarte complex la nivelul statelor membre și asta implică inclusiv domeniul libertăților, securității și justiției. Evoluțiile în ce privește implementarea acheului comunitar a fost urmărită de către organismele de monitorizare a tratatelor internaționale și în ana, ă, analizele efectuate, astfel încât adoptarea legislației viitoare să ă, corespundă tuturor prevederilor. În acest context, eu am ă, plăcerea și onoarea să vă anunț că anul acesta reuniunea anuală a președinților acestor organisme eh, de monitorizare va avea loc pentru prima dată în istorie în afara Genevei, va avea loc la Bruxelles și eh, va include audieri publice. Reuniunea va avea loc în, pe 1 și 2 iulie și vor participa și reprezentanții ai societății civile. Trebuie să uh, menționăm uh, în acest context uh, rezultatele pe care delegațiile care au vizitat statele membre le vor prezenta. Iar în ce privește Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, de asemenea, va prezenta un raport de progres și a modului în care angajamentele asumate au fost respectate. Această trecere în revistă va avea însă și recomandări pentru diversele state în uh, conformitate cu prevederile cartei. Interesul instituțiilor europene în monitorizarea modului în care drepturile omului sunt respectate în statele membre este de importanță deosebită uh, drepturile, așa cum sunt descrise în cartă, mm, sunt uh, la nivelul standardelor internaționale cele mai înalte. Și uh, trebuie să vedem care este impactul asupra angajamentelor pe care Uniunea Europeană și le-a asumat pentru protejarea drepturilor omului și în alte zone din lume, pentru că trebuie să insistăm asupra coerenței între domeniul intern și extern al acțiunilor Uniunii Europene, pentru că dacă Uniunea Europeană nu va reuși să monitorizeze um, activitatea în acest domeniu în statele membre, cu atât mai mult poate să eșueze în relațiile cu uh, alte regiuni din lume. Trebuie să ținem seama deci de acest context internațional, să nu uh, se expună Uniunea Europeană unor uh, uh acuze acuzeze că uh, aplică uh, un dublu standard în uh, ce privește drepturile omului. În acest context, domeniul foarte amplu al libertăților cetățenești, al securității și justiției, um, implică multe aspecte în care se întâlnesc dimensiunile interne și externe, drepturile migrației, drepturile de azil, protecție socială, de asemenea, ă, aspecte legate de combaterea terorismului, legate de libertatea de expresie și de ă, religie. Și multe alte aspecte importante sunt incluse în programul de la Stockholm. Acțiunile curente pentru implementarea programului de la Stockholm ilustrează de ce este esențial să se garanteze o coerență între acțiunile întreprinse pe plan european și statele membre, bazându-se pe drepturile prevăzute în cartă, și cele care decurg din obligațiile internaționale ale statelor membre. De asemenea, necesitatea de a uh, include victimele torturii în uh, grupurile vulnerabile, de asemenea combaterea traficului de persoane, persoane. sau respectul uh, celui mai bun interes al copilului în uh, relația cu copiii și elaborarea unui plan de acțiune pentru protejarea copiilor neînsoțiți care sunt traficați. Dați-mi voie să conchit uh, cu un mesaj care poate fi important pentru transpunerea uh, noului cadru legislativ în uh, prevederi naționale. Înainte de toate, Comisia Europeană joacă un rol cheie, după cum a, a demonstrat deja și în perioada recentă, prin propunerile importante care pot avea un impact a, asupra drepturilor omului, dreptul de azil, nediscriminarea. Apreciez activitatea desfășurată de comisie în acest domeniu și încurajez comisia să continue să explice și să negocieze uh, pentru adoptarea acestor propuneri, chiar dacă uh, uh este destul de dificil uh, într-o serie de state membre. Carta trebuie să Uh, fie un uh, punct de referință pentru toate studiile de impact în legătură cu uh, respectarea drepturilor omului. Iar aceste analize de impact trebuie să evalueze compatibilitatea, conformitatea cu carta, dar trebuie să țină seamă și de standardele relevante internaționale, de pildă propunerea recentă privind copiii și drepturile copilului. În al doilea rând, rolul crescut al Parlamentului European constituie o ocazie unică pentru a spori coerența în uh, actele legislative și în uh, respectarea unor standarde internaționale. Este necesar să se consolideze mandatul Agenției pentru Drepturile Fundamentale, pentru că uh, are o existență scurtă, dar totuși a demonstrat că are un potențial de cercetare considerabil, dar uh, mandatul este uh, destul de restrictiv, ceea ce nu îi permite să își valorifice acest potențial, astfel încât să, să influențeze Uh, elaborarea uh, de uh, prevederi legale viitoare conform standardelor internaionale. Exprim susținerea noastră pentru consolidarea acestui mandat. Și, în final, cum s-a spus, este nevoie de consolidarea mandatului instituțiilor naționale care activează în domeniul drepturilor omului. În anumite state um, ele desfășoară o activitate care este bine susținută și financiar, dar în altele există încă lacune din acest punct de vedere. Este nevoie să ne armonizăm demersurile. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule Gerăp, iar acum uh, dau cuvântul uh, profesorului Ștefan Rodota. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. A venit momentul să luăm foarte în serios această carte a drepturilor fundamentale și să depășim ostilitatea anumitor uh, autorități, scepticismul uh, juriștilor și reținerile opiniei publice. Primul motiv pentru care ar trebui să luăm în serios această cartă este foarte clar. Aceasta este obligatorie din punct de vedere juridic. Cel de-al doilea motiv are de-a face cu uh, parcursul acestei carte în ultimii, ultimii ani. Această carte este punctul culminant al unui proces prin care Uniunea Europeană a ajuns să fie regiunea din lume care oferă cel mai mare grad de protecție al libertăților fundamentale. Instituțiile europene, în primul rând Parlamentul, pot juca acum un rol mult mai important într-o lume globalizată în conformitate cu ultimele cuvinte din preambulul acestei carte, în care se spune că această carte din această carte derivă responsabilități și drepturi pentru întreaga omenire și pentru generațiile viitoare. Ținând cont de toate acestea, trebuie să ne amintim faptul că această carte nu a devenit obligatorie doar uh, la 1 decembrie 2009. Să nu uităm că și Curtea Constituțională Spaniolă a făcut trimitere la această carte înainte de proclamarea solemnă de la Nisa de pe 1 decembrie 2000. Să nu uităm de asemenea că și Curtea de Justiție, după foarte multe ezitări, a făcut trimitere la această cartă folosind-o drept temei juridic pentru deciziile sale judecătorești. Și sute de hotărâri judecătorești ale curților constituționale sau ale unor instanțe inferioare din întreaga Uniune Europeană s-au referit la această cartă. Prin urmare, putem trage concluzia că între decembrie 2000 și decembrie 2009, în acest deceniu, în care politicienii de foarte multe ori au păstrat tăcerea, tribunalele, instanțele judecătorești au uh, făcut practic legea în acest domeniu. Ce s-a întâmplat în afara Uniunii Europene? Să nu uităm că imediat după ce Comisia Europeană în februarie 2001 au semnat uh, nevoia de a evalua compatibilitatea între orice instrument juridic și cartă. Deci după, această, după acest moment uh, istoric, carta a devenit practic în mod oficial parte din cadrul juridic european. Și de la bun început, respectarea acestei uh, carte a fost uh, un gaj de legitimitate a legislației. Însă, teste, în, însă în acest test de compatibilitate cu Carta Drepturilor Fundamentale, nu s-a făcut, de, din păcate, de foarte multe ori decât din punct de vedere formal. Și de aceea ne-am dat seama că există foarte multe contradicții între conținutul anumitor directive și presupusa lor respectare a acestei carte. Carta a fost luată mult mai în serios de către judecători decât de către legiuitorii europeni. Și a venit momentul să soluționăm această problemă. Acum, fosta comunitate a cărbunelui și oțelului joacă pe o scenă internațională – E clar că acum legiuitorii nu au cum să se mai eschiveze de la sarcinile și responsabilitățile lor. Asta mai ales uh, în conformitate cu noul cadru pe care îl conferă această cartă. În primul rând, drepturile din cartă sunt indivizibile. Din păcate, Însă logica economiei de piață și nevoile uh, de securitate pun în pericol drepturile din cartă. Să nu uităm de ce a fost redactată în primul rând această cartă. În preambul se spune că această cartă își, plasea, își plasează în inima activităților sale ființa umană. Activitatea economică e o variabilă independentă și nu are cum să se impună în fața celorlalte drepturi, chiar și acum, într-o perioadă de criză, când se iau foarte multe inițiative care sunt menite să sacrifice drepturile fundamentale. Să nu uităm mandatul din 1999 când s-a deschis, s-a lansat procesul de constituționalizare. De constituționalizare. S-a spus atunci că această cartă era necesară drept instrument de legitimizare uh, al Uniunii Europene. Asta ce însemna? Că nu era suficient să ne legitimăm doar prin piață. Era nevoie de o legitimizare prin drepturi pentru ca Uniunea Europeană să fie pe deplin legitimă. Vă amintiți poate ce se spune la articolul 19 al de Declarației Drepturilor Omului și Cetățenilor? O societate în care nu există o separare a puterilor și în care drepturile fundamentale nu sunt recunoscute, nu are Constituție. Vorbind de libertate. Trebuie să depășim această ideologie a pieței și să nu revenim la vremurile de dinaintea apariției acestei carte. Trebuie să găsim un nou echilibru care să oglindească introducerea acestei convergențe legate de drepturile individuale. Întrebarea care se pune este următoarea. Poate supraviețui libertatea într-o perioadă în care greutățile economice sunt folosite drept argument sau pretext pentru a uh, reduce din această libertate? Referindu-mă acum la chestiunea legată de securitate, aș vrea să mă refer la două lucruri. Pe 2 martie 2010, Curtea Constituțională Germană a declarat s-a declarat incompatibilă cu identitatea, a declarat că directiva 2006 24 era incompatibilă cu Constituția germană. Se spunea că protecția comunicării nu include doar conținutul, ci și uh, caracterul secret al comunicării respective. Inclusiv uh, număr, numărul de uh, Uh, situații în care persoana respectivă a contactat se dă de asemenea uh, imaginea unui profil în mișcare. Această reacție normală din Germania, care a arătat că directiva nu era compatibilă cu carta, a fost clară, deoarece la articolul 8 din uh, cartă privind protecția datelor se stipulează clar când sunt încălcate aceste drepturi. Cum vor uh, reacționa acum legiuitorii europeni? Din anumite semnale îmi dau seama că nu am cum să fiu optimist. Mă gândesc la Consiliul, la documentul Consiliului de pe 30 martie, instrumente pentru culegerea de date și informații privind procesul de radicalizare violentă. Acesta se întemeiază pe 70 de uh, întrebări pentru a putea uh, face profilul la mii de persoane uh, oamenii sunt astfel clasificați, stigmatizați din cauza relațiilor personale, din cauza comportamentului și credințelor lor. Riscăm ca societatea noastră să devină o societate care îi bănuiește pe ceilalți. Astfel, libertatea de expresie, de asociere, de credință religioasă ar putea fi uh, ar putea avea de suferit. Tsunamiul digital pe care l-au permis noile tehnologii sau acest program Internet of Things permite foarte multe. Deci ne întrebăm dacă Parlamentul European trebuie să reacționeze sau trebuie să așteptăm intervenția anumitor instanțe judecătorești care să confirme faptul că drepturile și libertățile fundamentale pot fi ocrotite doar de către uh, instanțele judecătorești. Foarte multe persoane de la instituții, chiar și din afara și cei din afara Uniunii Europene, uh, așteaptă foarte multe de la acest model european, care i-ar putea da Uniunii posibilitatea de a avea o influență la nivel internațional. Influență care nu are cum să fie doar economică sau militară. Puterea libertății este extrem de importantă, vă rog să nu o pierdeți. Vă mulțumesc. Profesore, abbiamo finito? Ați încheiat? Da, v-ați încheiat intervenția. Mulțumesc foarte mult. Atunci am să dau cuvântul celor care s-au înscris la cuvânt. Mai întâi, doamnei Gal, de la președinție. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să le mulțumesc și intervenienților pentru prezentările interesante. Am uh, câteva remarci de făcut cu privire la cele spuse. Când am lucrat la mandatul agenției, noi, uh, cei din Parlament, am uh, dorit ca factorii decizionali să ia deciziile potrivite atunci când se pune o problemă de ce ține de drepturile omului. Deci, uh, principala sarcină a agenției este, într-adevăr, de a furniza date fiabile și comparabile, date care să ne parvină și nouă. Deci, cred că este foarte important să găsim mijloacele prin care putem să obținem aceste date. Deoarece cred eu că problema în ce privește Parlamentul, dar și uh, în ce privește celelalte instituții, este următoarea. Dacă agenția vine cu rapoarte bune, este minunat, însă aceste rapoarte nu pot fi uh, corelate, nu au nicio relevanță imediată pentru procesul decizional, pentru activitățile noastre. Datele există, agenția le furnizează, dar nu vrea să furnizează strict ca, un, ca o instituție de cercetare. Deci, în ce privește mandatul dumneavoastră, cred că ar trebui să clarificăm puțin viziunea pe care o avem. De asemenea, cred că este important să ne gândim la rolul pe care trebuie să îl joace agenția acum că avem o carte obligatorie. Desigur, rolul agenției a fost legat de carte de la bun început, însă acum aveți o altă sarcină decât la început. Carta este obligatorie, deci nu aveți numai posibilitatea, ci și datoria de a informa statele membre cu privire la prevederile cartei. De asemenea, agenția are un rol important în legătură cu problemele pe care le-a ridicat domnul Iarab. Nu cred că agenția ar trebuie să fie singura instituție care să facă legătura dintre standardele internaționale obligatorii la care fac parte statele membre și cadrul european. Dumneavoastră sunteți instituția care poate monitoriza ce se întâmplă și um, modul în care statele membre se achită de obligațiile lor internaționale. Nu mă refer doar la tratatele ONU, ci mă refer și la Consiliul Europei, de pildă. De aceea cred că este important ca agenția să lucreze în mod activ împreună cu Consiliul Europei și să facă schimb de date. Să vă folosiți, deci, de aceste mijloace în uh, ambele sensuri. Cred că este important să facem o legătură cu aceste standarde internaționale și uh, să vedem ce fac și statele membre. Pe de altă parte, sunt de acord cu domnul Iarab. Trebuie să fim mai atenți la ce se întâmplă, la toate nivelurile, și uh, să vedem cum sunt respectate obligațiile ce decurg din toate prevederile internaționale la care suntem parte. Am avut o dezbatere în plenară săptămâna trecută privind drepturile omului și acolo am în, i-am spus doamnei Ashton că ar trebui să ne gândim la cum putem uh, simplifica și cum putem face ca drepturile omului să facă parte din toate activitățile noastre. Mai ales când uh, elaborăm viziunea privind uh, Serviciul European de Acțiune Externă, pentru că mi se pare important. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, doamna Gal. Mai avem o intervenție din partea domnului Skinner de la Ethics for Europe, un ONG. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Noi reprezentăm 10 ONG-uri naționale din întreaga Europa. Și aș avea două întrebări să vă adresez. Mai întâi, una în legătură cu semnificația cuvintelor obiecție, obiecție conștiincioasă de la articolul 10. Este vorba despre libertatea cuvântului, libertatea gândirii și a religiei. În versiunea engleză se spune The right of conscientious objection is recognized in accordance with the national laws governing the exercise of this right. E bine, Cred că interpretarea este referitoare la serviciul militar și la refuzul de a face acest serviciu militar. Cel puțin asta se deduce din versiunea în germană, dar nu se deduce și din versiunea în engleză, așa că suntem puțin îngrijorați. Pentru că știm că în Europa au existat incidente grupurile minoritare refuză uneori uh, serviciul militar și uh, s-ar putea ca această prevedere să se aplice și în alte domenii, nu doar stagiului militar. De exemplu, există o scutire de la a purta căști de protecție în Marea Britanie. De asemenea, doctorii pot să refuze să facă un abort, un avort dacă au o obiecție ce, dacă conștiința lor le interzice. De asemenea, părinții nu pot, uh, pot refuza educația religioasă a copiilor. Deci, uh, e vorba de mai multe lucruri, nu doar de stagiu militar. Noi credem că dacă o persoană care are convingeri puternice, pentru care este pregătită să sufere, dar care nu fac rău societății, atunci acea persoană are dreptul la acea obiecție, la acea, uh, acel lucru pe care îl dictează conștiința. Mă adresez aici um, domnului Rodota, care a participat la redactarea cartei și îl întreb uh, putem înțelege că acest articol poate fi uh, interpretat mai larg, adică acest refuz se poate aplica nu doar uh, serviciului militar, ci și uh, celor care sunt forțați pe cale religioasă, să zic așa. Există mai multe ONG-uri care sunt preocupate de acest lucru. Uh, Sigur că acum aflăm tot mai multe detalii despre carte, de vreme ce ea a devenit uh, obligatorie. Conține uh, libertăți fundamentale și cred că ele trebuie clarificate foarte clar. A doua întrebare se referă, este adresată directorului um, agenției Acum câțiva ani uh, am participat la o altă audiere publică aici în Bruxelles, când agenția abia se înființase și mi am că atunci s-a spus că agenția pentru drepturi fundamentale nu va putea să intervină sau să preia cazuri, ci va monitoriza lucrurile pur și simplu și va produce rapoarte. Acum însă, știind că Curtea Europeană de Justiție și CEDO au un volum foarte mare de muncă, uh, nu s-ar putea ca mandatul dumneavoastră să fie extins, să puteți uh, prelua și anumite cazuri în care au avut uh, loc încălcarea drepturilor uh, prevăzute de uh, legislația comunitară, n-ați putea să interveniți cumva? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Skinner. S-a mai scris cineva de la Comisia Europeană. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu am o întrebare, ci mai degrabă un comentariu. Pe lângă cele care s-au spus în această dimineață, pe lângă cele spuse de doamna comisar Reding, în legătură cu uh, politici și inițiative legislative, vreau să vă spun că Comisia finanțează un studiu de cercetare independent și în cadrul celui de-a șaptelea program cadru și în cadrul programului actual de cercetare avem o linie pentru uh, programe de cercetare socioeconomică și drepturi fundamentale și uh, aici cercetăm atât spațiul de libertate, securitate și justiție și drepturile omului, uh, rolul pe care îl poate juca UE în uh, arena internațională. Rezultatele pe care le obținem din aceste studii sunt preluate la nivel intern uh, și uh, colaborăm cu agenția din Viena și cu alte organe și or- organisme și considerăm că aceste rezultate ar fi relevante și interesante pentru membrii Parlamentului de asemenea. Deci, uh, poate că ați uh, vrea să luați la cunoștință aceste rezultate. Comisia, sigur, este dispusă să vă dea informații suplimentare și studiile de cercetare sunt disponibile pe website-urile noastre. Am vrut doar să menționez acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această informație. Mai sunt și alte întrebări? Se mai anunță cineva? Dacă nu, atunci dau cuvântul celor de la prezidiu. Domnule Gerum, domnule Gerab și domnule Rodota, o să vă rog să răspundeți. Să răspundeți la întrebări și la comentariile făcute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebările și comentariile adresate. Uh, Doamna Gal, cred că ați uh, spus un lucru foarte important. Ați vorbit despre oportunitatea studiilor noastre și despre cum sunt uh, relevante pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Avem un exemplu foarte bun al unui raport care a fost cerut de Parlament, cel referitor la homofobie. Deci, uh, cred că este un exemplu foarte bun pentru discuțiile noastre, mai ales că se pregătește acea directivă orizontală care este încă în discuție. E bine, noi uh, am depus uh, studiul nostru chiar la timpul potrivit. Sigur, mai putem face și alte acțiuni acum că avem un parlament mai puternic Comisia dumneavoastră poate să ne solicite mai multe, aveți un cadru foarte bun pentru a explora temele de pe agenda dumneavoastră, care sunt și cele de pe agenda noastră. Repet, acel raport privind homofobia a fost uh, foarte oportun, de asemenea am mai uh, prezentat uh, niște recomandări cu privire la dreptul la azil și drepturile copiilor. Dar agenția nu face doar rapoarte, într-adevăr. Mandatul nostru prevede și consultanța pe bază de dovezi. Adică noi mai întâi trebuie să producem dovezi, studii, cercetări și pe lângă acest lucru mai trebuie să le transmitem și Comisiei, Parlamentului, Consiliului, poate chiar și statelor membre în anumite etape. Dar este vorba mai mai întâi de instituțiile comunitare. Și să știți că noi să ne întoarcem foarte inspirați la birourile noastre după ce avem întâlniri cu aceste instituții. În această vară vom încerca să facem un alt raport, tot așa pe teme de actualitate și vrem să avem uh, vreo 100 sau vreo 200 de pagini, uh, dar nu știm cum le vom comunica, pentru că dacă venim cu documente atât de lungi, ele nu prea sunt accesibile. Vom vedea cum ne descurcăm. Domnul Ian Iarab a vorbit despre standardele internaționale. Dar aceasta este o provocare. Trebuie să ne asigurăm că convențiile ONU și Consiliul Europei și celelalte standarde internaționale aplicabile sunt integrate în procesele legislative ale Uniunii. Noi, în rapoartele noastre, facem cât mai multe trimiteri la ele, de exemplu, cu privire la copiii care sunt uh, neînsoțiți și solicită azil, facem astfel de trimiteri la Convenția ONU privind drepturile copiilor. Raportul recent privind minoritățile care a fost înaintat Parlamentul de asemenea face referire la Convenția Cadru privind minoritățile naționale. Iată, deci facem aceste legături. Sigur, ele trebuie dezvoltate mai mult. Revenind acum la acea linie întrumătoare numărul 5, care a fost adoptată de șefii de state la Consiliul Europei, această linie îndrumătoare uh, integrează ceea ce Consiliul Europei a hotărât și uh, transpune în uh, legislație comunitară. În ce privește acea um, obiecție pe care o pot face minoritățile în funcție de ce le dictează conștiința și care a fost uh, menționată de domnul uh, Rodota, pot să vă spun că avem o rețea independentă de experți care a fost constituită acum vreo trei ani, cred că, care a dat un aviz foarte interesant în această privință. mai ales cu aplicare la domeniul medical și uh, cu privire la ce pot face doctorii și ce pot invoca ei ca hotărâre dictată de conștiință. Este vorba despre avorturi și uh, operații chirurgicale. De asemenea, m-ați întrebat dacă am putea să preluăm cazuri, cazuri specifice. Avem o prevedere în statut care spune că dacă dăm peste incidente foarte grave, putem face un așa numit raport de incident. Am făcut acest lucru în uh, cazul um, comunității rome din 2008. Însă um, regulamentul nu ne permite să facem foarte multe. Până la urmă, uh, Consiliul Europei este cel abilitat să intervină. Ei uh, sunt cei care monitorizează situația, de asemenea ONU are organisme abilitate. Dar, sigur, rămâne de discutat această posibilitate. Am, dacă am avea un, o astfel de prevedere în regulament, am putea, desigur, să preluăm cazuri. Poate ar fi bine să avem o discuție pentru revizuirea regulamentului, nu știu, uh, am putea să revizuim eventual regulamentele acum că au trecut 5 ani de la înființarea agenției. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Aș dori să înviorez puțin discuția contrazicându-i pe ceilalți membri ai uh, acestei dezbateri, dar nu pot, din păcate, sunt de acord cu doamna Gal și cu uh, antevorbitorii. Există această coerență cu standardele Consiliului Europei și standardele internaționale, iar Agenția pentru Drepturile Fundamentale este foarte bine plasată pentru a avea acest context în minte când uh, operăm uh, în baza cartei. Agenția pentru Drepturile Fundamentale este foarte bine plasată. Trebuie să ținem seama de relevanța instrumentelor internaționale inclusiv pentru celelalte instituții pe care le-am menționat, Parlamentul, instituțiile pentru uh, drepturile omului pe plan național și, evident, Comisia Europeană, care prezintă legisla inițiativele legislative. Mulțumesc! Domnul profesor Rodota, doar câteva scurte observații în legătură cu obiecțiile de conștiință Faptul că acest drept a fost menționat într-un cadru de ordin mai general privind dreptul uh, uh, celor care din motive religioase refuză anumite sarcini, demonstrează că acest drept uh, depășește, de fapt, obiecțiile tradiționale vis-a-vis de exercitarea serviciului militar. Chestiunea crucială trebuie să o găsim în partea a doua a acestui articol, deci ă, în concordanță cu legislația națională care garantează exercitarea acestui drept de a avea obiecții ă, de conștiință. De ce există această precizare? Pentru că există o cultură diferită de la o țară la alta, sensibilități diferite de la o țară la alta. Dar esențial este că obiecția tradițională vis-a-vis -vis de exercitarea serviciului militar uh, nu are un impact asupra dreptului fundamental al altor popoare. Dar dacă ești doctor și uh, ai obiecții, refuzi uh, un avort, sau uh, uh, acționez sau nu acționez tocmai din motive de conștiință, de fapt uh, această obiecție a ta încalcă dreptul femeii de a avea acces la acest tip de uh, serviciu. Deci, putem avea două tipuri de soluții. Pe de o parte, să excludem dreptul de obiecție în această situație specifică sau în ce privește obiecția uh, vis-a-vis de avort, pot să citesc uh, legislația italiană. Pentru că avortul este legal doar în structurile publice, atunci uh, dreptul doctorului de a obiecta permite totuși spitalului respectiv ca prin uh, desemnarea unui alt medic să îi permită femeii să aibă acces și, și dreptul la avort. Deci este un drept general care nu este limitat la situații specifice. Dar având în vedere că problemele care pot Uh, avea originea într-un conflict uh, privind uh, garantarea drepturilor fundamentale pentru alte persoane, este nevoie de intervenția legiuitorului pentru a reglementa lucrurile. Deci aceste obiecții de conștiință pentru anumite categorii, de pildă judecători, nu pot fi admise. Mulțumesc. Văd că domnul Skinner dorește să reacționeze la acest răspuns. Vă rog, aveți cuvântul, dar vă rog o intervenție scurtă. Da, foarte scurtă. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, curios în urma uh, celor spuse de domnul Rodota. De ce atunci într-o traducere oficială în limba germană se pare că există doar această limitare la, la dreptul de, de obiecția de conștiință privind serviciul militar. Doriți să răspundeți? Domnul Gerab? Iertați-mă, spune domnul Rodotar, nu cunosc traducerea în limba germană. Dar dacă uh, vedeți nota care este anexată cartei, veți găsi o explicație în sensul uh, celor uh, tocmai explicate de mine anterior. Okay. No no... Nu există alte întrebări, alte comentarii? În cazul acesta, cred că putem să trecem la următoarea parte a seminarului nostru o discuție pe marginea zonei de securitate și avem alte câteva intervenții prevăzute, alți experți care ne onorează cu prezența. Înainte de toate, vom da cuvântul domnului Henri Labail, Labail care este profesor la Universitatea de Po din uh, Bayonne Fiți binevenit! După aceea, domnul Michael Privo, care este directorul ENARS, rețelei europene împotriva rasismului, iar după aceea domnul Imon MacAuda, care este președintele Comisiei Europene Irlandeze și al grupului european pentru instituțiile eh, privind drepturile omului pe plan național și domnul David Nichols, director executiv al biroului eh, Uniunii Europene al Amnesty International. Deci fiecare intervenție ar fi bine să nu depășească 10 minute, iar după aceea vom trece la dezbatere înainte de a trage concluziile sesiunii. Domnul Henri Labaille, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată plăcere să pot aborda aici impactul Cartei Drepturilor Fundamentale asupra spațiului de libertate, securitate și justiție. Și asta dintr-o serie întreagă de motive. Primul motiv fiind totuși uh, legat de o oarecare surprindere. Vedem în ce măsură această inovare adusă de tratatul de la Lisabona trece oarecum pe planul 2, momentul în care se dezvoltă spațiul de libertate, securitate și justiție. Trebuie să reamintit faptul că 10 ani de, în care a existat acest spațiu de libertate, securitate și justiție au marcat totuși niște progrese importante. acestea s-au făcut fără referire la drepturile fundamentale din cartă, fără sprijin uh, normativ, uh, pe baza unui text, care le-ar fi permis legiuitorilor și judecătorilor să facă trimitere la o altă atât de importantă precum Carta Drepturilor Fundamentale. Rol minor qui semble être accordé à la Charte des droits fondamentaux. Ceea ce vrește rolul minor acordat Cartei Drepturilor Fundamentale, aș vrea să vă reamintesc că în timpul negocierilor pentru Tratatul Constituțional și pentru Tratatul de la Lisabona, această carte a drepturilor fundamentale a fost, practic, uh, un element de discordie între legiuitori, uh, anumite state membre, Polonia, Marea Britanie, de exemplu, au încercat să destabilizeze, să, in- să provoace instabilitate um, supra textului adoptat la Island 2000 sub președinția franceză. Această carte a fost practic ascunsă în anexă, fără să îi se acorde o parte importantă. Și s-a dat prioritate perspectivei de aderare a UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Asta părea marea noutate. Și între timp toate proiectoarele practic sunt asupra acestui lucru și nu neapărat asupra impactului pe care îl poate avea Carta Drepturilor Fundamentale în spațiul european de libertate, securitate și justiție opinia publică nu a primit explicații clare în legătură cu această Carta a Drepturilor Fundamentale. Aceasta a fost oarecum banalizată, s-a spus că nu aducea nimic nou nici Uniunii Europene, nici statelor membre, ca și cum această cartă s-ar fi limitat doar la consfințirea în text a anumitor uh, elemente pe care le aveam deja și care ne ofereau deja protecții. După părerea mea, aceasta a fost o greșeală gravă. În primul rând, uh, din perspectiva valorii acestei carte, care reprezintă drept primar. A fost și o greșeală în privința conținutului în cartă sunt uh, elaborate o serie de drepturi care nu apar în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, drepturi necunoscute în prezent în multe state membre. S-a vorbit de protecția datelor, putem vorbi de dreptul la cetățenie, dreptul la o bună administrație, putem vorbi despre tot felul de lucruri care uh, vor obliga Uniunea Europeană și statele membre să lucreze altfel. Deci cred că în momentul de față această cartă a drepturilor fundamentale trebuie luată ca atare. Prima greșeală este să credem că acest text nu aduce nimic nou și să uităm că textul este obligatoriu și că va fi folosit în justiție, atât de judecătorii naționali cât și de cei comunitari și asta cu urmări uh, importante. Din punctul meu de vedere, e clar, această cartă uh, e plasată în centrul Uniunii Europene, trasează toate politicile europene și e practic în uh, ochiul uh, uraganului deoarece nu cred că există o altă politică care să se ocupe atât de îndeaproape de drepturile fundamentale. Și e clar, spațiul de libertate, securitate și justiție este afectat în primul rând de impactul acestei carte. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile nu au cum să rămână ca înainte și să avem doar un considerent prezentat de comisie um, de fiecare dată când trebuie să uh, prezinte un text legislativ, a, așa cum e și cu principiul de subsidiaritate. Lucrurile stau cu totul altfel. În moment, astăzi trebuie să recunoaștem un lucru și anume că drepturile fundamentale ne obligă să avem o vedere transversală asupra tuturor politicilor și drepturile fundamentale trebuie integrate peste tot. Și asta creează constrângeri deosebite. Unele sunt noi pentru instituții și în cele câteva minute pe care le-am mă voi referi la instituțiile europene. Mă voi referi la două constrângeri. În urmă cu câteva clipe, Comisia și-a exprimat părerea, iar Consiliul uh, nu a spus nimic în legătură cu prioritatea pe care trebuie să o acorde drepturilor fundamentale, cel puțin în spațiul de libertate, securitate și justiție. Deci eu mă voi referi la celelalte instituții, la Parlament, Consiliu și Curtea de Justiție. Deci puterea legislativă. În ciuda parcursului extraordinar pe care l-a avut tratatul de la Lisabona în ceea ce privește spațiul de libertate, securitate și justiție, în ciuda trecerii la metoda comunitară, în ciuda codeciziei, în ciuda controlului normal asupra judecătorilor, în ciuda faptului că avem norme și directive de drept comun în spațiul de libertate și justiție, avem impresia că lucrurile nu numai că nu s-au schimbat, înrăutățit. Carta Drepturilor Fundamentale are un rol oarecum pasiv. Avem un catalog la care trebuie să facem referire cu pioșenie, cu referi- să facem trimitere la fiecare pagină, să uh, Ă, lăudăm ă, această carte, așa cum ă, se întâmplă și în probele de patinaj artistic, unde există acele figuri impuse, pe lângă figurile libere. Deci avem impresia că această carte a drepturilor fundamentale este limitată la acest rol de a uh, fi un semnal transmis de Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile fundamentale. Și după ce trecem de asta, începem adevărata muncă la adevăratele noastre dosare. Care sunt amenin- riscurile care planează uh, asupra acestei carte a drepturilor fundamentale Eu am uh, trecut prin Franța pentru a veni aici uh, și vă dați seama că vă voi spune clar și răspicat ce cred eu. Primul risc e clar. Să avem o abordare tehnocratică a drepturilor fundamentale. În Uniunea Europeană tot vorbim de acele impact assessment, evaluări de impact. Nu s-a făcut o evaluare de impact la directiva privind reîntrăgirea familiilor când vroiam să împiedicăm pe copii să vină să trăiască cu familiile lor, când vroiam să le impunem teste. Mă întreb dacă evaluările de impact au împiedicat anumite contencioase privind drepturile fundamentale? Deci credem oare că doar dacă recurgem la studiile de impact vom soluționa problema și vom continua? Ei bine, nu. Deci, primul risc, avem abordarea asta de tip tehnocrat. Un al doilea risc, să fim naivi. Să tot uh, batem toba în legătură cu drepturile fundamentale și să ajungem la acest termen temut de interpreți și anume să tot vorbim de drepturile omulismului, să zicem. Doar de lumism. Deci, practic să vorbim fără să facem nimic. E vorba de un refuz conștient de a lua în serios Carta Drepturilor Fundamentale. Și asta ar aduce riscuri. Și legiuitorul s a confruntat cu două provocări, după părerea mea. În primul rând, de provocări de ordin tehnic și, în al doilea rând, de ordin politic. În ceea ce privește problemele de ordin tehnic, uh, Uniunea Europeană a suferit de pe urma, unui, de pe urma lipsei unui mecanism de autoritate preventivă, așa cum există în anumite state membre, prin așa numitul control uh, de constituționalitate preventiv. Dacă introducem Carta Drepturilor Fundamentale atunci când vom elabora legislație, va trebui să avem un control uh, în aval și în amonte. Avem nevoie de niște mecanisme pentru a ne asigura că textele sunt în conformitate cu uh, Carta Drepturilor Fundamentale, textele pe care le abordăm. În al doilea rând, ceea ce e foarte important pentru acest spațiu de libertate, securitate și justiție. Aici avem drept de aplicabilitate indirectă. Deci principalele reguli trebuie transpuse ulterior în statele membre. Sunt directive, ceea ce oferă o anumită marjă în uh, momentul transpunerii pentru a încălca oarecum legislația. Și de aceea trebuie să fim siguri în legătură cu uh, valabilitatea textelor europene adoptate. De asemenea, Dreptul material este amenințat. Să nu uităm că spațiul de libertate, securitate și justiție se bazează pe un principiu neînscris în tratat și anume recunoașterea reciprocă. Deci cum putem spera că această recunoaștere reciprocă va funcționa dacă nu suntem de acord în legătură cu nivelul de protecție a drepturilor fundamentale? Gândiți-vă ce se întâmplă cu protecția datelor, cu schimbul de informații și aici apare alt principiu, cel al disponibilității, care nu poate exista decât dacă drepturile fundamentale sunt numitorul nostru comun. O a treia provocare de natură tehnică pentru legiuitor. Actorii din spațiul de libertate și justiție, Europol, Eurojust, Frontex, aceștia trebuie să respecte drepturile fundamentale. Carta drepturilor fundamentale trebuie să fie parte din acțiunile noastre. Gândiți-vă la acțiunile extrateritoriale. Un batalion se întâlnește în apele Senegalului și Libiei cu o navă cu imigranți. Vreau să știu dacă în virtutea Cartei Drepturilor Fundamentale, își vor asuma anumite obligații de protecție. Și referindu-mă la judecători, asta înseamnă că una din provocările cele mai mari pentru legitor și pentru Parlament va fi provocarea de a concepe de a țese o adevărată pânză de păianjen, împreună cu parlamentele naționale, cu instituțiile care în statele membre, dar și la nivel comunitar, se ocupă de protecția unei serii de drepturi. Mă gândesc la autoritățile administrative independente de protecția datelor, de exemplu. Ieri a venit aici domnul Hastings deci această pânză de păianjen va trebui țesută pentru ca aceste drepturi care sunt în momentul de față doar proclamate în cartă să devină realitate în statele membre atunci când le vor transpune. Și aici ajung la cea de-a doua provocare pentru legiuitor. O provocare de natură politică și nu trebuie să ne fie frică să ne asumăm. În primul rând, problemă de autonomie trebuie să acceptăm și să spunem clar și răspicat că această carte a drepturilor fundamentale este un instrument deosebit cu vocație transversală care conține drepturi noi și care uh, se va dezvolta în mod autonom, va înflori fără să aibă nevoie de alte texte de protecție internațională a drepturilor. Și logica comunitară, metoda comunitară ne-au permis să clădim Uniunea Europeană timp de 50 de ani. Și asta bazându-ne pe niște reguli de comportament, pe niște valori comune. Și nu trebuie să lăsăm să se piardă toate acestea în alte instrumente, în alte instanțe această carta a drepturilor fundamentale trebuie folosită pentru a consolida identitatea Uniunii Europene și locul, rolul pe care îl avem la nivel internațional în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, așa cum a spus și antevorbitorul meu. Și ajungem la, un alt, la o altă provocare politică, articularea cu alte instrumente. De exemplu, să ne gândim la eventuala aderare la alte instrumente care protejează drepturile fundamentale și mă gândesc, bineînțeles, la Convenția de la Geneva, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci vom putea spune în continuare că măsurile de azil sunt conforme cu Convenția de la Geneva? Vom putea adopta o legislație derivată pentru a o pune în aplicare și în același timp să nu aderăm la acest text? Deci apar probleme tehnice Comisia va fi foarte încălcată, deci trebuie să aștept acum pe anul 2012 pentru a face un studiu de fezabilitate și deja în ultimul program de lucru i s-a cerut Comisiei să facă acest studiu. Un alt exemplu de articulare. Articularea cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. nu trebuie să ne mai gândim că această cartă a drepturilor fundamentale e un fel de clonă a Convenției Europene a Drepturilor Omului și că nu schimbă absolut nimic. E fals. Și e fals deoarece nu textul, te, cele două texte nu coincid exact. Există 12 drepturi noi în cartă care nu apar în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și e fals, de asemenea, deoarece logica din spatele celor două acte e complet diferită. E o adevărată minune de jurisprudență. E o minune că această Convenție Europeană a Drepturilor Omului a ajuns să ofere acest nivel de protecție, însă putem crede că autorii Convenției Europene a Drepturilor Omului în anii 50, când negociau articolul 8 din această convenție, se gândeau la problema drepturilor homosexualilor atunci, a transexualilor, a copiilor născuți în afara căsătoriilor sau la protecția datelor. Nu, nu se gândeau la așa ceva în vremea aia. Convenția Europeană a Drepturilor Omului a ajuns ce a ajuns datorită judecătorilor care au înțeles că acest text era viu și că trebuia interpretat uh, Uh, pe măsură ce societatea cerea uh, lucrul lor. Și logica comunitară nu are nimic de a face cu asta. Dar absolut nimic. Și asta mai ales pentru că logica Uniunii Europene, și asta e valabil în spațiul european de libertate și justiție, este să producă norme, legislație obligatorie pentru destinatarii acestei legislații metoda de lucru e complet diferită, e practic inversă. Deci trebuie să înțelegem că această Carta Drepturilor Fundamentale are legătură cu această producție legislativă. Deci în Parlamentul European nu putem vota această lege europeană fără să ținem cont de acest act de referință care ne permite să fim călăuziți. Și asta e o adevărată revoluție juridică și nu putem să facem noi trimitere la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cel puțin în această privință. Și un ultim lucru, domnule președinte, după care voi da cuvântul celorlalți. Cred că ultima provocare pe care o au legiuitorii este cea de a-și asuma răspunderea. Legiuitorii vor trebui să conceapă strategii de confruntare cu Consiliul, cu Comisia, pentru a se asigura că această cartă își are rolul. Strategii contencioase, e clar. Așa cum s-a întâmplat uh, în afaceri cum ar fi întregirea familiară sau PNR, deci va trebui chiar ca Parlamentul să recurgă la Curtea de Justiție. Și asta pentru ca uh, această Curte de Justiție să consolideze drepturile fundamentale. Și un alt uh, o altă provocare este să dăm înapoi, de exemplu, să știm exact care este rolul agențiilor. Agenția pentru drepturi fundamentale nu are un mandat politic. Parlamentul are mandat politic, deci nu agențiile. Și Parlamentul trebuie să știe foarte clar asta. Și astfel e ușor de înțeles impactul pe care îl va avea carta asupra judecătorilor. Și vă voi da câteva exemple. Cred că în momentul de față, principala provocare pe care o are Parlamentul este procesul de aderare la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Să ne gândim cu atenție la ce se întâmplă. Cele două texte nu coincid, după cum am spus, și asta ridică probleme foarte importante două elemente. Clauza de ordine publică. Știți că în tratat tot ceea ce ține de ordinea publică nu poate fi abordat de judecătorul Uniunii Euro- de către judecătorii Uniunii Europene. E o rezervă de competență. Și în mod tipic, la CEDO, proporționalitatea în numele ordinii publice și al atingerii drepturilor fundamentale caracterizează controlul asupra Convenției Europene a Drepturilor Omului. Deci mă întreb, vom intra într-un sistem complet schizofren, în care nu le vom permite judecătorilor noștri să aibă cazuri de ordine publică, în timp ce vom accepta ca un alt judecător exterior, cel de la CEDO, de la Strasburg, să poată aborda astfel de cazuri. Deci, o primă problemă. O a doua problemă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului are un control subsidiar, deci nu e decât o plasă de siguranță care intervine când totul a eșuat. Și dacă e să calculăm uh, cum se întâmplă, care va fi ponderea acestea față de tribunalul de la Luxemburg, deci aici vor apărea probleme. În momentul de față, dacă studiem dreptul din punct de vedere piramidal, ca ierarhie. Deci acest studiu, această concepție este depășită. E clar, există în continuare ierarhii. Când mă gândesc la dreptul comunitar, e clar că tratatul de la Lisabona e sus. Când vorbesc de dreptul administrativ sau constituțional francez, acolo pun în vârful piramidei Constituția franceză. Și lucrurile funcționează foarte bine așa, cu această structură. În momentul de față, noi abordăm dreptul în mod pluralist și trebuie să punem totuși o ordine în acest pluralism. Și dacă vă uitați pe terenul drepturilor fundamentale, vedeți că judecătorii naționali, jurisdicțiile supreme, ă, cele constituționale, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, toate aceste instanții, instanțe se vor sesiza de această Carta a Drepturilor Fundamentale pentru a se asigura că ea este respectată. Și mă miră faptul că nimeni nu spune ce s-ar putea întâmpla când un judecător obișnuit din Spania, din uh, Italia, din Franța, va cere interpretarea Cartei Drepturilor Fundamentale și va interpreta el însuși această carte. carte. Deci gândiți-vă la modul în care judecătorii vor colabora între ei pentru ca această carte să aibă efecte. Și acest, această colaborare va fi hotărătoare. Și poate că la un, această colaborare va uh, obliga Curtea Europeană de Justiție să-și schimbe abordarea în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Acesta este prețul uh, prin care putem asigura respectarea identității europene și a valorilor și drepturilor europene. Vă mulțumesc, domnule Labeil. Dumneavoastră ați uh, prezentat Uh, niște considerente extrem de importante, ne-ați arătat care sunt problemele cu care ne vom confrunta pe viitor în ceea ce privește evoluția situației din prisma acestei carte a drepturilor fundamentale și cu siguranță că veți primi multe întrebări în timpul dezbaterii. Îi dăm cuvântul acum domnului Privo. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, am dorit mai întâi să mulțumim Comisiei Libe pentru că ne-a invitat aici să vorbim unei audiențe atât de distinse. Uh, aș uh, începe de asemenea prin am cere scuze, sper că voi fi cât de clar pot în uh, discursul meu, dar cu siguranță nu mă voi ridica la nivelul domnului Lebel. Am vrut să vorbesc uh, despre trei idei. Mai întâi, de ce această carte nu este complet satisfăcătoare în, în etapa pre-Lisabona și cum, a, cum s-a schimbat situația acum că noua carte a devenit obligatorie și, în al treilea rând, care ar fi impactul cartei asupra politicilor europene, în special asupra spațiului de libertate, securitate și justiție. Cred că ați auzit destul de mult despre prima idee, așa că am să renunț pur și simplu la ea și am să trec la cea de-a doua idee mare. Cum s-a schimbat situația efectiv din perspectiva noastră de ONG? Astăzi și ieri am auzit că tratatul de la Lisabona a introdus Carta Drepturilor Fundamentale în dreptul primar european însă nu i-a conferit o existență juridică separată, ceea ce duce la oarecare incertitudine cu privire la statutul exact al acestei carte. Totuși, cartea poate fi uh, folosită ca referință generală pentru protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană și în context internațional mai larg. De acum înainte, instituțiile UE și statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale din carte atunci când aplică uh, prevederi comunitare. Mai mult, indivizii și ONG-urile se pot sprijini și pot invoca direct prevederile din cartă în fața instanțelor uh, judiciare europene. Iar acest lucru a dus la anumite temeri, și anume că sistemele naționale de protecție a drepturilor omului ar putea fi amenințate de cartă. Însă, în ciuda restricțiilor de la articolul 51.2, care spune că această carte nu creează noi competențe pentru Uniunea Europeană, de exemplu în domeniul politicii sociale, așa cum se temeau uh, Polonia și Marea Britanie, totuși, simpla existența anumitor tipuri de drepturi la nivel la nivelul Uniunii, inclusiv dreptul la nediscriminare și egalitate, pot avea efecte semnificative pe termen lung în statele naționale. Să notăm, totuși, dintr-o perspectivă militantă, că uh, această rezistență sau reticență a unor state membre de a îmbrățișa în totalitate uh, această nouă legislație transmite mesajul că discursul, de, discursul pe drepturi fundamentale adesea se limitează la declarații pur politice și că, de fapt, politicienul nu prea le pasă de cetățeni. Această cartă oferă în mod inechivoc dreptul la egalitate în relațiile cu entitățile publice și private. Uh, totuși, uh, articolele 20-26 pot fi invocate împotriva unei autorități publice și uh, carta are o limitare destul de are o aplicare destul de limitată în Uniune și în statele membre. Nu se știe clar dacă indivizii pot să o invoce uh, direct în uh, acțiunea pe care o aduc uh, împotriva unor părți private. Uh, în ce privește articolul 21.2, care se aplică tuturor persoanelor din Uniunea Europeană, indiferent de naționalitate, cu excepția pe care o cunoaștem și care interzice discriminarea pe bază de naționalitate, această prevedere se aplică, din păcate, doar resortisanților din Uniunea Europeană. Drepturile create din carte nu sunt noi, dar în sfârșit au fost consfințite în dreptul comunitar în mod clar, ceea ce este foarte bine. Prevederile din carte pot constitui deci o bază de acțiuni concrete pentru ONG-urile care luptă împotriva discriminării și rasismului. Iar reparațiile pe care le prevede carta pot asigura că dreptul la egalitate poate fi uh, apărat, poate fi invocat în fața unei instanțe. În ce privește, de asemenea, dreptul antidiscriminare, uh, cartea înregistrează un progres destul de bun în ce privește domeniul de aplicare și limba, pentru că interzice orice discriminare pe orice motive. Uh, de asemenea, include o prevedere uh, deschisă, spunând că se interzice orice discriminare pe orice motiv, pe orice bază. Și, în fine, Antidiscriminarea este acum o clauză de sine stătătoare, este independentă de orice alte articole și drepturi din carte. Astfel, um, lupta antidiscriminare capătă mai multă greutate în uh, Uniunea Europeană. Iar cireașa de pe, cor, de pe tort este că uh, tratatul pentru prima dată include și drepturile persoanelor care aparțin unor minorități. Mă gândesc mai ales la situații dificile în care se găsesc uh, romii și um, asta mai ales în noile state membre din Europa Centrală și de Est, precum și alte minorități. Și uh, cea de-a treia idee mare despre care vorbeam să vorbesc este uh, posibilul potențial impact al acestei carte asupra politicilor concrete ale Uniunii. Acum, conformitatea cu carta este obligatorie pentru orice uh, legislație care se va adopta pe viitor. Carta conține o serie de prevederi care pot fi invocate, uh, mai ales în legătură cu politica de azil și imigrație. De exemplu, în articolul 19, aliniatul 2, se interzice extradarea către un stat în care există un risc serios ca persoana în cauză să fie supusă torturii, tratamentului inuman, degradant sau chiar să riște moartea. Alte articole din cartă pot afecta statele, uh, dreptul statelor membre de a impune restricții imigranților um, care doresc să-și aducă uh, soțul, soția sau alți membri ai familiei și se interzice discriminarea imigranților în materie de securitate socială, locuințe sociale, etc. Doamna comisar Reding a spus că dorește să um, implementeze o evaluare a drepturilor fundamentale cât mai curând. Acest lucru a fost semnalat și de domnul Labail. Ei bine, dacă acest lucru este luat în serios și uh, nu este pur și simplu încă un lucru de bifat pe agenda, s-ar putea dovedi foarte benefic pentru că acest lucru ar avea cu siguranță un impact semnificativ asupra situației tuturor rezidenților uh, din Uniunea Europeană la nivel național. Dar mai așteptăm să mai vedem. Ca o concluzie preliminară, impactul acestor procese și prevederile cartei sunt dificil de evaluat pentru că totul va depinde de interpretarea Curții Europene de Justiție. Dar sperăm că, în sfârșit, a crescut gradul de conștientizare în privința drepturilor fundamentale. Sperăm că cu toții vom fi. Uh, vom putea îmbătrâni uh, frumos și uh, vom ține minte cum a fost când eram tineri. Toții suntem supuși riscului de a deveni invalizi la un moment dat sau la altul, toți ne putem schimba sexul, dacă dorim cu toții ar putea să ne schimbăm uh, orientarea sexuală sau uh, credința religioasă. Deci, asta înseamnă că lupta pe care o ducem noi pentru drepturi fundamentale nu este a unui grup mic din societate, ci a tuturor, a noastră a tuturor. Când acest lucru va deveni clar pentru toată lumea, în și în afara Curții Europene de Justiție, atunci cartea aceasta va avea în sfârșit un impact semnificativ. Mulțumesc! Mulțumim! Înainte de a da cuvântul următorilor doi vorbitori de pe listă, văd că dorește să intervine domnul Enciu, dorește să adreseze o întrebare, după care vom continua. Mulțumesc, doamne președinte. În primul rând, Aș dori să mulțumesc uh, domnului profesor Label pentru prezentarea făcută. Uh, această prezentare, deși scurtă, a reușit, uh, cel puțin pe mine, să mă lămurească asupra multor semne de întrebare legate de această problemă. Eu l-aș ruga în numele meu și al colegilor dacă ar putea să colaboreze mai mult cu noi, eventual să ne trimeată aceste gânduri ale dânsului, aceste, această cercetare să ne trimeată pentru a fi în măsură să hotărâm aici, să decidem în Parlamentul European uh, și pe baza uh, cercetării dânsului. Eu aș avea o scurtă întrebare legată de, de tot ceea ce ați expus aici, și anume dacă putei să prevedei un termen până când va fi posibilă implementarea dar mai ales uh, aplicarea i respectarea cartei uh, drepturilor fundamentale i a tuturor drepturilor fundamentale în statele membre. i credei că erorile pe care le ai semnalat, pe care le ai găsit în uh, tot acest mecanism, ar putea fi îndreptate acum sau mai întâi facem aplicăm și după aceea vedem ce se întâmplă și reparăm? nu ar fi mai bine să nu ne grăbim și întâi să creăm ceva ca lumea după care să aplicăm? Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Enciu. Domnule Labail, dacă doriți să răspundeți. Am să vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care mi-ați vorbit, dar mă uit cu coada ochiului la președinte și mi se pare că am depășit timpul care mi-a fost alocat, așa că am să merg foarte repede, mai ales în ce privește partea de jurisdicție. În ce privește efectele de pline și uh, efectele de plin ale cartei, să amintim că această carte nu modifică nimic în ce privește competențele Uniunii Europene. Această carte nu aplică ea prin sine nimic. Reprezintă doar o conștientizare, o oficializare a unor lucruri care deja există. Nu mai insist pe acest lucru, vă amintesc doar că printre uh, printre toate referirile și trimiterile pe care le avem în drepturile fundamentale, avem, desigur, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, jurisprudența și tradiția constituțională a statelor membre. Iar carta trebuie să fie interpretată în armonie, în concordanță cu aceste tradiții naționale. Deci când vorbim despre punerea în aplicare de plină și întreagă a acestei carte, vorbim despre lucruri care deja există. Nu? Din fericire pentru noi, avem uh, șansa de a trăi într-un sistem uh, democratic în care avem uh, procese în justiție echitabile, interdicția pedepsei capitale și așa mai departe. Și apoi mai avem o dinamică extraordinară pe care carta o întrupează. Este vorba despre principiul bunei administrări, de exemplu, care poate merge foarte departe. Aici, în acest for și, și în alte părți. Este vorba despre transparență, motivarea deciziilor luate. Toate acestea sunt foarte importante. Deci am putea răspunde că aplicarea se poate începe chiar de astăzi. Asta în ce privește prima parte a întrebării. În ce privește cea de-a doua parte, eu cred sincer că astăzi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 și s-a vehiculat de foarte multe ori numele Consiliului Europei, numele Curții Europene a Drepturilor Omului. Asta pentru că ni se părea că dacă cele 27 de state membre uh, iau, o iau pe o altă cale, ne-am fi confruntat cu probleme grave. În schimb, nu s-a auzit destul de multe despre instituțiile Uniunii Europene sau despre experți. Așa că mi se pare mie că avem aici un dezechilibru între interesele Convenției Europene a Drepturilor Omului inter- și interesele CEDO pe de o parte, iar pe de cealaltă parte interesele Uniunii Europene, dreptului comunitar și judecătorilor din Uniunea Europeană. Deci, cred că ar fi bine ca astăzi Uniunea Europeană să facă un fel de introspecție, să pună față în față mecanismele, uh, avantajele, dezavantajele pentru a putea face apoi un pas în direcția cea bună. Riscul este foarte mare. Um, o să-mi scuzați impolitețea, dar a trebuit să mă uit pe calculator, deoarece Domnul judecător Bonișou ne-a anunțat ieri că uh, Curtea Europeană de Justiție va da o hotărâre foarte importantă și uh, doream să văd despre ce este vorba. Uh, a fost o cauză foarte mediatizată în Franța, a fost o hotărâre preliminară care a fost adresată de Curtea de Casație din Franța, Curții Europene. Să vă spun care este problema. Doi algerieni au fost controlați în regiunea Lili, s-a cerut uh, buletinul. Ei au fost reținuți și întrebarea este dacă trebuie lăsați în libertate sau nu. Ei bine, pentru a proteja drepturile fundamentale în Franța, noi am creat o problemă de constituționalitate care are prioritate. Legiuitorul a spus că această problemă trebuie să aibă prioritate în fața oricăror altora. Astfel că Curtea de Casație din Franța a întrebat Curtea Europeană de Justiție ce să facă, deoarece nu vroia ca hotărârea ei să fie contestată apoi. Deci a vrut să se verifice care este interpretarea oficială. Curtea Europeană de Justiție a publicat hotărârea sa în această dimineață și a dat dreptate Curții Europene de casație din Franța, spunând că nimic nu se poate opune uh, dreptului comunitar. Deci, iată care este dilema pe care o presupune Carta Fundamentală. Trebuie ca legiuitorul și judecătorii naționali și europeni să construiască o rețea între ei care să le permite să găsească soluții acceptabile împreună. Să repetăm lucrurile pe care deja le știm. Avem cam același corp de legi același corp de tradiții la nivel uh, comunitar și național. Mă, sigur, sunt locuri în care nu coincid lucrurile întru totul. Și atunci trebuie să ne asigurăm că interpretarea pe care o dăm uh, acestor principii este compatibilă și acceptabilă în toate sistemele. Este o provocare veritabilă, dar dacă vrem să acceptăm această provocare, repet, Uniunea Europeană trebuie să recurgă la principiile proprii, dacă vrea să convingă cetățenii. Mulțumesc, spune președintele. Dacă nu mai sunt întrebări suplimentare, ba da, se pare că sunt. Doamna Verjat. Excuse-moi. Mă scuzați, domnule președinte, că mă trezesc așa de târziu și că am ajuns puțin cam târziu la reuniune. Din păcate, n-am putut să ascult uh, toată intervenția dumneavoastră. Îmi pare rău. Și vă spun că eu nu sunt fan al Cartei Drepturilor Fundamentale, deoarece consider că nu se aliniază la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Însă nu este. Uh, este sub convenția aceasta. Dar aș vrut să știu care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest dosar care mi se pare cu dosarul SWIFT, care mi se pare esențial pentru a înțelege care este competența Parlamentului European. Bine. Uh, am înțeles că acest dosar este puțin cam sensibil în acest moment aș aborda problema cam pe ocolite, dar cu sinceritate totuși. Cred că unul dintre învățămintele cele mai bune pe care ni le-a dat uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și care este valabil și pentru carte este protecția drepturilor fundamentale nu se oprește la limita granițelor noastre. drepturile fundamentale au o aplicare extrateritorială. Aceasta se impune. Se impune în relațiile pe care le avem cu statele terțe. Valorile pe care le respectăm noi în interiorul Uniunii Europene trebuie să se impună cu forță și în afară. Și cred că aceasta este dezbaterea legată de SWIFT. Nu vreau să mă aventurez pe un teren prea sensibil, însă eu cred că Parlamentul European s-a achitat pe deplin de responsabilitățile care îi revin. Asta spre deosebire de alte instituții care poate nu au conștiință atât de puternică. Cred că lecția pe care suntem pe cale să o învățăm cu toții pentru că n-aș bănui pe nimeni de intenții răuvoitoare în mod sistematic. Cred deci că această conștientizare va avea un efect absolut devastator în ce privește practicile și metodele pe care le aveam până acum. Inclusiv în acest for Știm că furtul informațiilor deținute de uh, CIA s-a făcut în vecinătate, chiar aproape de noi aici. Uh, este vorba despre informațiile uh, referitoare la zborurile acelea secrete, transferul deținuți. Iar acest lucru e destul de revelator. Nu cred că ne dăm seama de cât de mare este schimbarea Știm că există un impact asupra dreptului european, un impact generat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cartea de avea un impact. Mi-amintesc de o hotărâre foarte frumoasă a CEDO de anul trecut împotriva Regatului Unit, referitor la legislația antiteroristă adoptată după atentatele ce au avut loc la Londra. Această legislație a fost condamnată de Camera Lorzilor. Cazul a fost înaintat curții de la Strasburg și uh, să știți că am uh, apreciat fiecare cuvințel pe care le-am citit din hotărârea CEDO. Uh, CEDO a relevat că îngrijorarea arătată de autoritățile britanice este absolut ipocrită. Vedem că un stat își pune la îndoială proprii judecători în fața unei alte instanțe. Știm că Regatul Unit nu are o mare, nu are o prea bună relație de colaborare cu judecătorul european. Dar iată că de data aceasta uh, au trebuit să fie uh, puși la respect de un judecător european. Ne aflăm într-o lume nouă în care legiuitorii vor trebui să vină cu interpretări compatibile. N-am vorbit despre efectul extraterritorialității, dar este clar că politica externă, care presupune probleme de drepturi fundamentale, drepturile omului, va trebui să țină cont și de legislația curții. Știm cazurile de imigranți care uh, vin cu navele și care sunt descoperiți în apele extrateritoriale. Din nou, este rolul nostru, rolul dumneavoastră al Parlamentului European să vă asigurați că ceea ce se întâmplă de cealaltă parte a granițelor se petrece conform principiilor pe care le susținem și în domeniul economic și în alte domenii. Deci, cartea trebuie să devină un instrument autonom pe care să-l dezvoltați și să îl garantați. Să nu ne ascundem după deget. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări din sală, am, o să continuăm cu um, următorul vorbitor de pe ordinea de zi. Are cuvântul domnul Imon Macauda. Dumnealui este președintele grupului european pentru, al instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat că am ocazia asta să mă adresez Comisiei Libe și mă bucur că am fost invitați să ne adresăm dumneavoastră în numele grupului european al instituțiilor naționale pentru drepturile omului. Instituțiile naționale sunt organisme independente care și-au propus să protejeze drepturile omului. Sunt independente de guvern, dar sunt independente și de vis-a-vis -vis de societatea civilă. Deci reprezintă un spațiu cu totul aparte. Începând cu 2006, noi reprezentăm 34 de instituții naționale pentru drepturile omului din întreaga Europa. 20 dintre ele uh, dețin un status numit status A de acreditare în conformitate cu principiile care guvernează Națiunile Unite privind statutul instituțiilor naționale. Câteva dintre ele sunt din state membre ale Uniunii Europene, altele sunt din afara Uniunii Europene. Acest organism, NHRI, reprezintă o parte din uh, activitățile pe plan internațional uh, în favoarea standardelor privind protecția drepturilor omului și am desfășurat o serie întreagă de activități, inclusiv revizuirea legisla- proiectelor de legislație în măsura în care ele corespund standardelor privind drepturile omului noi încercăm să promovăm, să stimulăm educația în materie de drepturile omului și în ce privește uh, legislația specifică. Suntem actori cheie în cadrul sistemului uh, Națiunilor Unite. În același timp, suntem conștienți de rolul pe care îl jucăm în cadrul sistemului regional european. Agenția pentru drepturile fundamentale din Uniunea Europeană um, este conștientă de rolul cheie pe care organismul nostru îl joacă și uh, ca atare stimulează relațiile cu um, organismele, instituțiile pentru drepturile omului de pe plan național. Suntem menționați în reglementările uh, pe baza cărora funcționează Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. De asemenea, noi uh, facilităm reuniunile cu grupul european specific din Viena. Institutele din statele membre ale Uniunii Europene joacă un rol esențial în uh, configurarea arhitecturii privind drepturile omului în Uniunea Europeană. Ne străduim ca în toate statele membre să garantăm o monitorizare independentă a modului în care drepturile fundamentale sunt respectate în aceste țări și în uh, modul în care uh, sunt respectate drepturile fundamentale din carte. Iar acolo unde în, uh, există încălcări ne semnalăm. Beneficiem de susținerea uh, tuturor organismelor europene în colaborarea noastră pentru promovarea drepturilor omului Există un secretariat pentru grupurile europene uh, și el poate fi considerat uh, un model și pentru organismele care protejează drepturile omului în alte zone din Uniunea Europeană. Noi sperăm să putem dezvolta această colaborare în anii următori. Ca urmare a tratatului de la Lisabona care a intrat în vigoare recent, Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Fundamentale um, trebuie să fie recunoscută de către Uniunea Europeană și tocmai de aceea noi uh, ne adresăm astăzi uh, dumneavoastră pentru că suntem în cunoștință de cauză privind evoluțiile recente în materie de protecția drepturilor omului. Dorim să uh, facem mai uh, vizibil modul în care Uniunea Europeană trebuie să protejeze drepturile cetățenilor uh, într-o uh, sferă a libertăților cetățenești, a securității și justiției în Europa. Anterior, drepturile cetățenești au fost protejate de către jurisprudența uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului, dar au existat dificultăți de implementare a tuturor reglementărilor pe plan național, organismele noastre în, trebuie să fie văzute de către Uniunea Europeană ca parteneri importanți pentru implementarea în legislația națională a standardelor internaționale. Toate instituțiile europene trebuie să se străduiască să implementeze Uh, prevederile tratatului de la Lisabona și prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale. În mandatul institutelor noastre aceste deziderate figurează noi încercăm să uh, combatem uh, fenomenele de traficare de persoane, de asemenea să se garanteze uh, toate drepturile cetățenești, inclusiv în ce privește solicitările de azil. Noi uh, ne confruntăm cu toate aceste aspecte în activitatea cotidiană, dispunem de toate informațiile necesare în domeniu și este important ca și pe plan european să existe o pregătire profesională corespunzătoare, astfel încât standardele privind drepturile omului să poată fi implementate. În uh, Irlanda există din acest punct de vedere uh, activități de pregătire profesională corespunzătoare. Există acum un portofoliu nou în cadrul activității instituțiilor europene pentru protecția drepturilor uh, omului iar în numele grupului european al instituțiilor naționale pentru drepturile omului și al grupului irlandez ne vom întâlni pe 20 august cu comisarul uh, competent pentru a pune la punct uh, colaborarea noastră viitoare. Noi suntem uh, dornici să consolidăm cooperarea noastră cu toți partenerii regionali, inclusiv cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană. Iar toate sugestiile care au fost formulate astăzi mi s-au părut foarte interesante în acest domeniu. Așteptăm cu interes uh, posibilitățile viitoare de a colabora. Mulțumesc foarte mult, domnule Auda. Ultima intervenție de astăzi, domnul David Nichols, din partea Oficiului Uniunii Europene al Amnesty International. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați invitat Amnesty International să participe la această dezbatere. Aș vrea să revenim la modul în care Parlamentul European și statele membre pot, fi folosi, pot folosi uh, Carta Drepturilor Fundamentale pentru a se asigura că legislația produsă este de calitate din această perspectivă. Ne dăm seama că această cartă este primul document care pune la oaltă atât drepturile economice, sociale, cât și cele fundamentale. Deci este primul document cu caracter obligatoriu care face acest lucru, ceea este foarte important pentru noi, Amnesty, cât și pentru întreaga uh, mișcare activistă. Și foarte important că atunci când le explic problema drepturilor omului cetățenilor, să le pot uh, explica rolul pe care îl are Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile omului aici, cât și în afara granițelor UE. În al doilea rând, aș vrea să spun că nu sunt complet de acord cu ce a spus profesorul Labail. Pentru noi, acest document nu este neapărat revoluționar. Elementul principal este că uh, Um, consolidează, practic, uh, angajamentele și promisiunile făcute de uh, Uniunea Europeană. Și aș vrea să vă spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Iarab în legătură cu referirile la dreptul internațional și la importanța faptului că UE nu ar trebui să folosească doar prevederile din carte ci să uh, folosească cât mai multe trimiteri la prevederile din dreptul internațional, de unde practic decurg și uh, drepturile și libertățile din cartă. Să vedem cum putem uh, uh, articula existența acestei carte cu alte țări, țări terțe, s-ar putea părea că Uniunea Europeană își impune propriile valori dacă ar face trimitere doar la această carte. În schimb, dacă face trimitere la uh, convenții internaționale, reacția ar fi alta. Azi dimineață s-a menționat articolul 8 privind protecția datelor. Vreau să menționez și articolul 41, care se referă la o bună administrare. Acesta oferă șanse extraordinare societății civile, dar și Parlamentul European. În cartă și limbajul folosit este nou, cum spunea domnul Labail, deci față de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 21 privind discriminarea, de exemplu, este novator, dar și articolul 9 privind căsătoria. Spre deosebire de CEDO, Căsătoria nu este specificată ca fiind o uniune între un bărbat și o femeie. Carta codifică de asemenea elemente de jurisprudență explicite în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și ați spus azi dimineață că articolul 19.2 este foarte important, care îl voi menționa ulterior. Un al treilea comentariu de ordine generală. E foarte important ca această cartă să nu se aplice exclusiv cetățenilor europeni, ci tuturor celor care se află sub jurisdicția europeană. Dacă ne uităm la primul articol, acesta se referă la drepturile cetățenești. Articolele 41, 42, 43.4 Prevederile se aplică și uh, altor cetățeni care trăiesc sub jurisdicția comunitară. Un comentariu mai general acum. Persistă foarte multe ambiguități legate de limbajul cartă, um, care vor fi, cred eu, uh, lămurite prin jurisprudență și în urma interacțiunii între instituțiile europene. Deci în, clar, în carte nu se face clar diferența între principii și drepturi. În documentele de clarificare lucrurile stau, sunt mai clare, însă nu și în cartă. Jurisprudența Curții de Justiție va fi uh, piatra de încercare, dar și Parlamentul European își va aduce contribuția pentru a vedea cum vor evolua lucrurile. Acum, cum poate folosi uh, societatea civilă această cartă. Poate fi folosită pe două fronturi. În primul rând, pentru a se asigura că legislația este modificată, că propunerile de la Comisie sunt modificate de către Parlament pentru a respecta pe deplin carta și, în al doilea rând, Parlamentul și societatea civilă pot trage la răspundere alte instituții folosindu-se de dispozițiile din cartă. Și pentru noi asta e relevant în trei domenii. În primul rând, lupta împotriva terorismului, um, extrem de relevantă și pentru reuniunea de astăzi, gândiți-vă la titlul ei. În al doilea rând, discriminarea și în al treilea rând, politica de imigrație și azil. Deci în aceste trei domenii. Ceea ce privește combaterea terorismului. Prevederile din cartă ne conferă atât nouă, societății civile, cât și Parlamentului, o mai mare claritate. Deci vom ști cum să abordăm propunerile care vin de la comisie, cum să analizăm de asemenea acțiunile celorlalte instituții și acțiunile întreprinse de statele membre. Să vă dau un exemplu. Mă voi referi la cazul um, listelor negre cu suspecții de terorism. Înainte ca această carte să devină obligatorie din punct de vedere juridic, Curtea Europeană de Justiție hotărâse deja că oamenii trebuie să fie informați în legătură cu apartenența lor la o astfel de listă neagră și că aveau dreptul de a face recurs. Totuși, acest uh, proces nu uh, respectă pe deplin standardele internaționale de drepturi ale omului și nici prevederile din cartă. E vorba de accesul la căi de recurs, prevederile de la articolul 41 privind o bună administrație. În acest articol se stipulează că persoanele trebuie informate înainte de luarea unei astfel de decizii de includere pe o listă neagră. Cele mai grave încălcări ale drepturilor omului din ultimii ani, în ceea ce privește politica contraterorism, ar putea fi cele din așa numita zonă cenușie care cade între competența comunitară, PESA, PESC țările terțe. Gândiți-vă, de exemplu, la predările secrete. De foarte multe ori, carta și pesc nu au acoperire. Deci situația nu este foarte clară, așa cum s-a spus și azi dimineață. Carta este obligatorie pentru toate instituțiile și organismele comunitare. Și toate instituțiile și organismele comunitare trebuie să o respecte atunci când întreprind acțiuni. Și aici este inclus Consiliul European, președinția, Frontexul și alte agenții și, bineînțeles, Serviciul European de Acțiune Externă și în altul reprezentant, care are și funcția de vicepreședinte al Comisiei. Dacă această carte este să fie obligatorie pentru toți, pentru toate instituțiile, agențiile, asta înseamnă că, deși Curtea Europeană de Justiție nu are competențe în PESC, aceste instituții trebuie totuși să fie trase de răsp- la răspundere de către Curtea Europeană de Justiție uh, în ceea ce privește respectarea sau nu a cartei. Și asta se va vedea mai ales în următorii ani. Uh, Parlamentul a invocat deja carta la negocierile privind SWIFT și acum așteptăm ca Parlamentul să aibă o atitudine asemănătoare și în privința altor acorduri cu țări terțe. De exemplu, uh, asistența juridică reciprocă și extrădările. Nu voi intra în detalii în ceea ce privește discriminarea. Colegul de la rețeaua europeană împotriva rasismului s-a referit deja la acest lucru. E o parte importantă din cartă, deoarece include teme, câteva motive de discriminare în plus, ă, trăsături genetice, discrim, ă, orientare sexuală, Uh, vârstă. Va fi foarte important în munca noastră, mai ales dacă ne gândim la drepturile romilor și ale lesbienilor, homosexualilor, transexualilor și bisexualilor. În ceea ce privește politica migrației am uh, menționat articolul 19.2, în care se codifică jurisprudența CEDO și e important să nu fie aici vorba doar de solicitații de azil, ci și de toți cei care pot fi trimiși în țările de origine, unde se pot confrunta cu uh, tortura, pot fi uh, uciși. În momentul de față avem această interdicție care poate fi folosită atât de societatea civilă cât și de alte părți. Am menționat de asemenea articolul 41 referitor la o bună administrație. Mulți oameni suferă din cauza lacunelor pe care le are administrația publică. De exemplu, atunci când e vorba de rănuirea unui uh, permis de ședere, a unui buletin, de prelucrarea unei solicitări de azil sau uh, de prelucrarea dosarelor pentru reîntregirea familiilor. Aceste prevederi acum vor fi esențiale în fața tuturor instanțelor naționale. Un ultim comentariu referitor la articolul 1 privind demnitatea umană. Acesta plasează demnitatea umană ca fiind temelia acestei carte. Și relevanța e deosebită, mai ales dacă ne uităm la politica de azil și de imigrație și la modul care va evolua pe viitor. Și e important de asemenea și pentru noi când ne facem propria campanie pentru demnitatea umană și de asemenea când atragem atenția asupra faptului că drepturile socioeconomice și culturale sunt indivizibile. Vă mulțumesc, domnule Nichols. Mai avem câteva minute. Deschidem uh, dezbaterea. Dorește cineva să intervină? Vă rog. Întâi vă rog să ne spuneți uh, cine sunteți. Bonjour, mon nom est Gian Michele Giordano. Mă numesc Gian, Gian Michele Giordano. Sunt cetățean italian și sunt uh, consultat pentru afaceri um, europene aici la Bruxelles. Îmi cer scuze că nu am fost prezent la toată dezbaterea și voi continua în italiană. Prima întrebare se referă la dreptul de azil. În, țări, în țara mea s-a emis o lege privind interceptarea în apele internaționale a imigranților ilegali. Știți că asta a suscitat o polemică foarte importantă. Chiar și comisarul ONU a trebuit să intervină, dar și doamna Reding. Deci în momentul de față avem astfel de legi naționale care contravin uh, prevederilor europene. O a doua întrebare privind dreptul la intimitate. Se discută un proiect de lege în momentul de față în Italia care prevede o eventuală interzice a um, interceptărilor privind crimele și aici apare însă un risc de incompatibilitate și de interferență asupra libertăților. Poate că ne puteți spune care este părerea dumneavoastră în această privință. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Mai aveți alte întrebări? Yeah, hello, my David Hickson from Mă numesc David Hickson, sunt de la Eurolang, un ONG care se ocupă de minoritățile lingvistice din Europa. Um, mă voi referi la problema minorității maghiare din Slovacia. vrea să știu ce se întâmplă atunci când un stat membru nu respectă standardele europene de, ne, de nediscriminare pe temei de limbă, e vorba de minoritățile naționale. Ce se întâmplă când birourile uh, UE fac eforturi, însă anumite state membre nu respectă prevederile de nediscriminare. Uh, Doamna comisar azi dimineață ne-a spus că Uniunea Europeană nu poate interveni în politica lingvistică internă a statelor membre. Cum se împacă totuși aceste lucruri când uh, se vede că există practic uh, această diferență clară? Vă mulțumesc pentru întrebare. Mai aveți alte întrebări, sugestii? Nu? Atunci, vedem cuvântul oaspeților noștri. Cred că s-a adresat domnului Rodota a fost adresată o întrebare specifică. Poate că dumnealui dorește să ne aducă câteva lămuriri în legătură cu problemele ridicate. Mă refer la situația din Italia. Poate că după aceea um, ceilalți oaspeți vor uh, interveni pentru comentarii și reacții. Domnule profesor Rodota, dacă doriți să interveniți, vă rugăm. Ei bine, situația din Italia are o relevanță pentru discuția despre drepturile, dreptu- despre Carta Drepturilor Fundamentale. Acum două zile Doamna Vivian Redding a făcut o declarație în acest sens și uh, um, ei a spus că în acest caz Comisia Europeană urmărește care este evoluția parlamentară a acestei propuneri și uh, Comisia Europeană va evalua impactul acestei hotărâri în conformitate cu articolul 11 care se referă la libertatea de exprimare și dreptul de informare. Nu există nicio îndoială, acest lucru este prevăzut pe cartă. Nu vreau să fac vreun comentariu specific asupra acestei uh, legi pe care eu am criticat-o de mai multe ori în Italia. Cred că ajunge ce am spus. În orice caz, această problemă reflectă o chestiune mai largă care apare în Carta Fundamentală și anume care este legătura sau raportul dintre noul mod, noua manieră în care înțelegem și protejăm dreptul la viața privată. Pentru că cartea prevede niște garanții, niște garanții pentru protejarea dreptului la viață privată, altele decât cele pentru protejarea dreptului la viața de familie. Acestea se găsesc în carte la articolul 8, referitor la protecția datelor. Deci uh, apare dreptul la informare și uh, dreptul la viața privată. Uh, există o nouă relație care se creează între aceste două drepturi. Ea se reflectă în Carta Drepturilor Fundamentale. Avem, pe de o parte, dreptul la informare și acesta este echilibrat cu celelalte drepturi fundamentale pe de cealaltă parte. Dacă e să ne uităm la articolul referitor la bună administrare și la transparență administrativă, ne dăm seama că dreptul la libertatea de exprimare este consolidat. Se vorbește despre o bună funcționare, o funcționare corectă a administrației, despre o bună funcționare a vieții politice și, din câte îmi dau eu seama, acestea sunt concepte destul de banale în Uniunea Europeană. Ele se reflectă în acea propoziție emisă într-o hotărâre de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Atunci când avem de-a face cu personalități publice și uh, cu politicieni în speță, oameni care ocupă funcții importante în administrația unui stat, dreptul la informarea cetățenilor primează asupra dreptului la viața privată. Cred eu că această problemă este foarte relevantă aici în cartă. Și acum, dacă îmi permiteți, am să revin la o idee pe care am menționat-o în prezentarea mea și care a fost reluată de domnul profesor la Bale. În anii recenți, Carta Drepturilor Omului, care acum este un instrument juridic uh, obligatoriu, n-a avut uh, valoarea tratatelor, dar a fost menționată în sute de, uh, de hotărâri emise de curțile constituționale, de Curtea Europeană de Justiție, de instituții europene și uh, de judecători de la diferite instanțe. Vorbim, deci, despre un corp, uh, o sumă întreagă de drepturi uh, dobândite. Și cred că jurisprudența pe care am acumulat-o ne arată cât de injuste au fost multe din criticile aduse acestei carte. S-au făcut multe comentarii care ziceau că această carte nu reprezintă nimic mai mult decât o oficializare a abordării economice pe care se sprijină Uniunea Europeană. Dar eu vă spun că ea reprezintă o ruptură față de vechiul mod de gândire. Acest lucru este reflectat în mod clar, pentru că uh, Carta a fost deja folosită în sutele de hotărâri emise până acum. Carta nu încearcă pur și simplu să consolideze niște libertăți economice deja existente, ci recunoaște drepturile fundamentale ale drepturilor drepturile fundamentale ale bărbaților și femeilor, le consolidează, iar acestea uneori pot să intre în contradicție cu o gândire bazată strict pe principii de piață, principii economice. Să știți că există un website un website al Comisiei Europene care conține informații cu privire la toate hotărârile luate până acum în în toate limbile în care au fost traduse până acum aceste hotărâri. Mi se pare un lucru foarte important. E important și uh, vedem deci că instanțele judecătorești au fost foarte active și continuă să fie active, însă acum a sosit momentul ca și legiuitorul, adică Parlamentul European, să-și asume rolul ce îi se cuvine. Nu mai poate lăsa totul pe seama judecătorilor. Nu judecătorii construiesc Europa. Să nu uităm că judecătorii de la Curtea Europeană au uh, luat hotărâri care au ajutat la recunoașterea și consfințirea acestei carte. Mulțumesc! Uh, domnul Gerab, cred că mai dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să comentez foarte pe scurt în ce privește tema azilului. Cei de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale au publicat un studiu cu privire la situația granților externe ale celor 27 de state membre. Și dacă ne uităm la elementele din directiva privind returnarea imigranților, și la primul raport, care va fi publicat foarte curând, uh, este vorba despre detenția, reținerea acestor persoane la graniță, putem uh, deja identifica o serie de probleme și de motive de îngrijorare. Revenind la discuția noastră, aici nu se aplică doar uh, drept comunitar, nu doar directiva, ci și Convenția Europeană privind drepturile omului și alte standarde ONU. Cu ele reușim să măsurăm uh, conformitatea procedurilor de la graniță cu aceste standarde. De asemenea, am mai publicat un studiu cu privire la minorii neînsoțiți. Am uh, intervievat în jur de 350 de minori în 5-6 state membre diferite pentru a vedea care este situația acestor minori. Și din nou și acolo am identificat motive de îngrijorare. Se mai pregătește un al treilea studiu în ce privește asistența juridică acordată solicitanților de azil și imigranților care vin la granițele Uniunii Europene. Vrem să știm care sunt procedurile folosite și dacă ele sunt în conformitate cu standardele internaționale. Deci, iată că se pregătesc destul de multe lucruri. Agenția este angajată în discuții cu Parlamentul și uh, cu Comisia. Mulțumesc! Domnule Gerab, dacă doriți să încheiați această discuție. Mulțumesc. În ce privește problema azilului? Desigur, colegii noștri de la Înaltul Comisariat pentru Refugiați ar putea să vă furnizeze o listă mai cuprinzătoare cu pri- a, ce conține problemele. Dar, uh, deocamdată, dați-mi, să, dați-mi voie să spun că noi sprijinim propunerile înaintate de Comisia Europeană. Sunt propuneri care doresc să îmbunătățească legislația europeană în materie de azil și să armonizeze de jos în sus legislația să creeze garanții procedurale mai bune pentru solicitanții de azil și, de asemenea, să ofere acces la drepturi economice și sociale acestor persoane care necesită protecție. Vrem ca ei să beneficieze de protecție internațională. În ce privește situația concretă din Italia, vreau să spun că Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului a vizitat Italia în luna februarie acestui an. Acolo s-a constatat că, într-adevăr, problema imigrației și a azilului este undeva foarte sus pe agenda N-aș reuși acum să vă spun toate problemele identificate și discutate acolo în, în timpul celor două zile. Au avut loc discuții foarte fructuoase între membrii guvernului și uh, cele două camere ale Parlamentului. Vă spun acum doar că am rămas cu o impresie destul de pozitivă numărul de solicitări de azil uh, care au fost aprobate ne-a îmbucurat. Înaltul comisar a vizitat și centrele de detenție și impresia a fost uh, cât de cât pozitivă. În schimb, uh, problema, o problemă identificată a fost conceptul politicii de integrare și de securitate. Asta deoarece mass media vehiculează o serie întreagă de stereotipuri cu privire la imigranți și presupusele lor legături cu lumea infracțională. Iar uh, politica de stat este de a-i returna pe imigranți în Libia. Justificarea pe care au dat-o autoritățile atunci a fost că, deși Libia nu este parte la Convenția de la Geneva, colegii noștri de la Înaltul Comisariat pentru Refugiați nu uh, Colegii noștri de acolo ar lucra acolo și ar fi prezenți, dar din punctul nostru de vedere această justificare este insuficientă pentru că, până la urmă, Libia nu este o parte la acea convenție. Acest lucru a fost identificat în mod uh, clar de înaltul comisar și a fost dat ca un uh, exemplu uh, al uh, strategiei de returnare și a fost criticat. Mulțumesc. Acum trecem la cea de-a doua temă referitoare la spațiul de securitate. Am să îi rog uh, pe cei de la prezidiu să intervină în ordine, mai întâi domnul Nichols și apoi uh, ceilalți. Domnule Nichols. Mulțumesc foarte pe scurt. Pot să vă asigur că există multe confuzii în legătură cu uh, modul în care situațiile vor evolua în lunile următoare. Și primim și mesaje conflictuale de la diversele instituții și de la diversele state în legătură cu modul în care pot fi implementate toate prevederile cartei. să vedem dacă în comunicările Comisiei din a doua jumătate a acestui an lucrurile vor putea fi clarificate. Dar ceea ce s-a spus deja este foarte important. Există dificultăți pentru judecător să decide la Curtea Europeană de Justiție, să vadă cum poate fi uh, implementată carta în perioada viitoare, dar este și datoria politicienilor aici, în Parlamentul European și pe plan național. Parlamentarii naționali vor trebui să uh, încerce să obțină clarificări de la propriile guverne. Oricum, dinspre Parlamentul European există deja o presiune pentru a avea o abordare cât mai uh, cuprinzătoare a cartei să nu așteptăm până în octombrie, până la clarificări, ci să vedem cum este valorificată carta pe plan național, cum se fac referințele la dreptul internațional, cum pot fi amendate prevederile legale naționale din acest punct de vedere, inclusiv în ce privește politica externă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule McCauda. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă. Bineînțeles, sperăm ca prin comunicările din partea Comisiei să obținem clarificări în acest domeniu. Și o altă observație. Sigur că instituțiile pentru respectarea drepturilor omului de pe plan național uh, au un rol foarte însemnat pentru că pot să vadă care sunt problemele care apar pe plan național și pot acționa într-o manieră foarte dinamică, inclusiv în ce privește raportarea la standardele internaționale și va trebui să ne adresăm guvernelor pentru a ele să permită să funcționeze instituții credibile pe plan național în domeniul drepturilor omului. Mulțumesc domnul Privo. Cred că carta este aplicabilă în anume puncte de vedere în cadrul politicii Uniunii, dar ca reprezentant al unui uh, ONG. Uh, cred că uh, trebuie să impunem acum carta ca fiind un uh, element de referință în multe domenii, să promovăm o asemenea abordare și cred că trebuie să începem să monitorizăm toate discriminările, inclusiv în ce privește dreptul de recurgere la limba maternă. Uh, și uh, cred că trebuie să începem să ne construim carta noastră din acest punct de vedere și să determinăm instituțiile să o respecte. Domnul profesor Labei, dacă dorește să intervină. Mulțumesc. Voi spune că acest exercițiu este extrem de complicat pentru că uh, dacă drepturile fundamentale sunt un fel de numitor comun, să nu uităm că avem cu toții tradițiile noastre juridice, constituționale, construcțiile noastre istorice, ca atare este o provocare extraordinară astăzi de a găsi pe plan european un element de echilibru care trebuie să existe și care să permită să administrăm unitatea indispensabilă a construcției europene în acest uh, plan de mare diversitate. Și uh, bineînțeles că trebuie să încercăm să ne bazăm în continuare pe principiul subsidiarității Subsidiaritatea va permite fiecăruia dintre noi, în cadrul societăților noastre naționale, să conservăm în acest cadru comun particularitățile care ne sunt uh, aproape de suflet. Construcția europeană s-a confruntat și în trecut cu asemenea provocări, dar mie mi se pare că situația actuală este fără precedent. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru toate aceste intervenții și clarificări. Dacă nu există alte întrebări sau observații, cred că este timpul să tragem concluziile pe marginea acestui seminar interesant care s-a derulat în ultimele două zile în Parlamentul European și dau cuvântul doamnei Kinga Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Este o sarcină foarte dificilă să încercăm să sintetizăm ceea ce s-a spus aici ieri și astăzi, pentru că subiectele abordate sunt foarte complexe. Ceea ce știm cu siguranță este că în viața Uniunii Europene în ce privește protecția drepturilor fundamentale și uh, a principiilor uh, din tratatul de la Lisabona și uh, principiile cuprinse în Carta Drepturilor Fundamentale, ne aflăm într-un moment crucial. Toate instituțiile europene au posibilitatea să dezvolte acest, această arie cuprinzătoare, avem responsabilități mari. Și insist asupra responsabilității instituțiilor noastre în acest domeniu Avem o serie de principii la îndemâna noastră. Întrebarea este cum folosim toate mecanismele de care dispun instituțiile noastre în beneficiul protecției drepturilor fundamentale. Am urmărit-o cu interes pe doamna comisar care a vorbit despre uh, toleranță zero atunci când se constată încălcări ale achiului comunitar și uh, este decisă să uh, Uh, declanșeze procedurile de infringement, de încălcare, de câte ori constată asemenea lacune împotriva statelor naționale care încalcă sau nu implementează achiul comunitar. Am avut un director al Agenției pentru Drepturile Omului în uh, mijlocul nostru și care ne-a vorbit despre specificul acestei instituții în a furniza uh, informații în legătură cu modul în care drepturile fundamentale din carte sunt protejate. Agenția va raporta uh, factorilor de decizie în legătură cu rezultatele acestor monitorizări pentru a ne oferi o imagine de ansamblu, pe plan orizontal, în legătură cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și, de asemenea, despre modul în care statele membre ale Uniunii Europene își respectă obligațiile asumate prin convențiile internaționale. Și în ce privește intervenția domnului Jarap, nu trebuie să uităm de angajamentele și responsabilitățile care decurg pentru statele naționale din tratatele internaționale. Am discutat despre rolul curților europene în uh, ce privește protecția drepturilor fundamentale, cum văd ele rolul curților constituționale. Am vorbit despre rolul Curții Europene de Justiție de la Luxemburg și al Curții Drepturilor Omului de la Strasburg despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului și rolul celor două curți europene în respectarea acestor drepturi și constatăm că există multe posibilități la îndemâna noastră, dar trebuie să uh, lucrăm cu maximă atenție în ce privește detaliile, pentru că detaliile ar putea la un moment dat să constituie piedici în uh, utilizarea adecvată a uh, prevederilor legale și să nu subestimăm rolul lumii academice, a instituțiilor naționale, a ONG-urilor, care toate promovează aceste uh, subiecte, pentru că aceste instituții cunosc problemele cotidiene în ce privește încălcarea drepturilor omului și ca atare pentru noi constituie un element de legătură în a ne informa. Această nouă arhitectură este uh, cât se poate de binevenită, va trebui să ne servim de ea. Bineînțeles că ă, de la, la o primă privire nu putem să ne facem o imagine de ansamblu, lucrurile vor putea să fie elaborate pas cu pas, dar ă, trebuie să fim legați de așteptările cotidiene ale cetățenilor, pentru că dacă această legătură nu există, atunci uh, riscăm să ne rătăcim în pădure. Cred că a fost foarte util să ascultăm toate aceste prezentări, toate aceste intervenții în această etapă de pregătire a raportului nostru privind drepturile fundamentale. Eu cred că rolul Parlamentului este să genereze uh, Uh, instrumente și să urmărească cum pot fi ele aplicate de diversele instituții în activitatea lor cotidiană, să vedem cum sunt ele folosite. Deci, rolul nostru este să urmărim această activitate și să reacționăm atunci când uh, vine momentul să luăm noi decizii. Cred că asta este ceea ce putem conchide în într-un timp atât de scurt pe care îl avem la dispoziție. Cred că toți trebuie să ne servim de aceste oportunități, pentru că este un moment unic și trebuie să îl exploatăm și să-l valorificăm la maximum nu vrem instituții, ă, alte instituții, dar vrem o schimbare în ă, abordarea lor și vis-a-vis de cetățeni. Acesta este obiectivul principal din punctul nostru de vedere. Mulțumim foarte mult tuturor experților care au făcut parte din ă, acest panel. Mulțumim reprezentanților societății civile, lumii academice, instituțiilor care au participat la audierea noastră, la acest seminar care s-a desfășurat uh, ieri și astăzi. Mulțumim, bineînțeles, membrilor Comisiei Libe, care au constituit uh, elemente active în dezbaterile noastre. Mulțumim doamnei Kinga Gal, colega noastră, membră a prezidiului Comisiei Libe și raportoare pentru dosarul privind accederea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Cred că a desfășurat o bună activitate în momentul potrivit, pentru că este atât de important să conștientizăm că tratatul de la Lisabona în sfârșit a intrat în vigoare, că este un eveniment major, este o veste bună, pentru că dincolo de criza ă, teribilă economică și financiară care ne acaparează atenția tuturor, instituțiilor europene acaparează atenția opiniei publice, dincolo de toate provocările care se află în fața noastră, dincolo de faptul că tratatul de la Lisabona are un asemenea impact asupra arhitecturii instituționale europene, cum uh, a fost reflectat uh, de acest eveniment, Tratatul de la Lisabona uh, promovează drepturile cetățenești și să nu uităm că este un pas esențial înspre o mare realizare o uh, extindere a drepturilor cetățenești bazată pe uh, statul de drept. Deci, în uh, direcția unei, să spunem, proclamații a drepturilor omului în construcția europeană și tot proiectul european, toată experiența europeană a reușit să ajungă în acest moment, chiar dacă anumite lucruri eh, în domeniul drepturilor omului nu au fost clarificate integral. Nu există un deficit de valori și de drepturi în Uniunea Europeană. Evident, nu există un deficit de uh, garantarea drepturilor în jurisprudența care a existat până acum uh, din partea Curtei Europene de Justiție, dar există un deficit de valori și drepturi în dezbaterea europeană și aceasta este problema pe care trebuie să o abordăm și să o punem în centrul preocupărilor noastre. Trebuie să îmbrățișăm aceste principii cu toată energia de care suntem în stare, este șansa pe care o avem acum. Because we got here the mandate for the European Union to be a part of the European Convention of Human Rights. We got the space or the area of liberty, justice and security. We got the Lisbonization of all of the uh, matters concerning justice and security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 un mare volum de probleme tehnice <laughs> se află în fața noastră și provocări politice majore care trebuie să fie abordate și toate aceste dileme nu vor putea să fie rezolvate dintr-o singură mișcare. Va fi o provocare extraordinară. Nu o singură dată am amintit faptul că tratatul de la Lisabona nu ne va face viața mai ușoară în acest Parlament European, ci din potrivă va fi mai solicitantă, mai uh, responsabilă față de cetățenii noștri, pentru că ne conferă puteri noi dar asta presupune și responsabilități mai mari vis-a-vis de cetățeni. Cred însă că trebuie să ținem seama în concluziile noastre că cetățenii europeni nu uh, sunt dispuși să confere mai multe putere acestei arhitecturi europene dacă uh, activitatea instituțiilor nu este suficient de transparentă. Fiecare pas trebuie să fie însoțit de, un, de garanții suplimentare în ce privește protejarea drepturilor cetățenești. aceasta, în aceasta constă magia Cartei Europene pentru Drepturile Fundamentale, pentru că trebuie respectate standardele de protecție a drepturilor omului obținute de-a lungul anilor de către cetățenii europeni, de către fiecare experiență constituțională a statelor membre. Iar acum obținem elemente suplimentare de protecție a drepturilor fundamentale sunt drepturi de o nouă generație care au fost elaborate într-o manieră cât se poate de modernă și care nu vin nici de cum în detrimentul drepturilor care au fost obținute de către statele membre în activitatea lor, ci din potrivă vor uh, îmbogăți și adânci aceste experiențe și standardele de protecție privind drepturile cetățenești uh, care au fost afirmate în fiecare din statele membre pe plan individual. Acum vom acționa împreună, trebuie să acționăm corespunzător, nu va fi ușor. A reieșit asta din această discuție. Au fost făcute multe observații de către experții invitați de noi în această audiere. Provocările sunt enorme, dar cred că tocmai de aceea merită să uh, nu dăm înapoi, să nu facem niciun pas înapoi în, în, pentru uh, să avem în vedere că activitatea noastră este în favoarea cetățenilor. Este vorba despre drepturi, despre valori și trebuie să existe un respect pentru aceste drepturi. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile făcute, vă mulțumesc pentru timpul afectat și cu aceste concluzii încheiem seminarul.